întâlnirii noastre se referă la comunicarea mea în ceea ce privește întâlnirea coordonatorilor de ieri. Întâi de toate vreau să vă spun că a fost aprobată propunerea de a redacta un aviz privind raportul Comisiei Industrie cu privire la simplificarea punerii în aplicare a programelor cadru de cercetare. Coordonatorii au confirmat grupul PPE ca responsabil pentru avizul uh, acesta și domnul Patricello, raportor pentru dosar. A fost adoptată o nouă, un nou raport de inițiativă pentru aceeași comisie referitoare la eficiența și eficacitatea finanțărilor europene în domeniul dezafectării centralelor nucleare în noile state membre. Domnul Marinescu, din partea grupului PPE, a fost numit raportor pentru acest dosar. De asemenea, s-a adoptat, s-a adaptat și proiectul de gestionare pentru mm, Curtea de Conturi și a fost aprobat calendarul pe care îl veți găsi din iunie 2010 până în ianuarie 2011. Doamna Sanders, de la grupul socialiștilor, a fost confirmată ca raportor. De asemenea, s-a aprobat și calendarul pentru prezentarea noului raport anual a Curții de Conturi, care va fi prezentată Comisiei în mod oficial în data de 9 noiembrie și data de 5 octombrie a fost aprobată pentru vizita la Curtea de Conturi. Toți deputații comisiei noastre sunt invitați să își um, manifeste interesul de a participa la această vizită pentru a putea să organizăm mai bine lucrurile. S-a aprobat și programul final al delegației în Croația și calendarul pentru cea, de, cel de-al doilea raport de descărcare a Colegiului European de Poliție. Procedura va iniția în iulie anul acesta. Am început să organizăm și delegația în Ungaria. Au fost uh, transmise și numele persoanelor din comisie care vor participa coordonatorii au respins cererea domnului Odi de solicitare din partea Serviciului Juridic al Parlamentului un studiu privind uh, controlul exercitat de Parlament asupra altor instituții. Coordonatorii au aprobat parțial solicitarea domnului Rivelini de a solicita Parlamentului, Serviciului Juridic al Parlamentului să furnizeze răspunsuri la întrebările referitoare la modificările aduse regulamentului financiar. De asemenea, s-a aprobat și inițiativa de înregistrare pe Europarl a votului final privind decizia de descărcare și nu a votului uh, privind rezoluția. S-a aprobat și transmiterea unei scrisori către Parlamentul European propunând ca pentru uh, Um, fiecare vot de descărcare în plen să se transmite o invitație oficială tuturor instituțiilor care trebuie să fie prezente. Și de asemenea s-a modificat calendarul întâlnirilor comisiei noastre, calendar pe care îl vom transmite tuturor membrilor comisiei. Acestea sunt detaliile referitoare la întâlnirea coordonatorilor. Dacă nu mai există observații, din partea dumneavoastră, propun să trecem la partea a doua a întâlnirii noastre, care este și partea principală pe care ne vom axa astăzi. Avem o audiere comună cu Comisia Buget privind o revizuire durabilă a regulamentului financiar. Întâi de toate, aș vrea să mulțumesc tuturor participanților prezenți astăzi aici. Și vreau să încep prin a sublinia, dragi colegi, dragi oaspeți, stimate domnule președinte, cât de importantă este discuția referitoare la revizuirea regulamentului financiar. Când vorbim despre regulament financiar, nu vorbim despre un lucru care are legătură doar cu um, specialiștii din domeniu. Acest regulament este foarte important pentru viața politică a instituțiilor europene și, uh, până la urmă, este important pentru toți contribuabilii. Acest lucru a fost valabil întotdeauna și cu atât mai mult astăzi, având în vedere că există state din Uniunea Europeană care se confruntă cu o foarte gravă criză economică și financiară. Și atunci, modul în care banii europeni, fondurile publice sunt uh, cheltuiți, reprezintă unul dintre motivele fundamentale pentru a asigura o dezvoltare economică sănătoasă la nivelul instituțiilor noastre, pentru a reduce rata șomajului și mai ales pentru a evita să existe risipe, pe de o parte, datorită incapacității clasei conducătoare de a gestiona fondurile europene și, în alte cazuri, așa cum adesea s-a dovedit datorită verificărilor făcute de OLAF sau de Curtea de Conturi Europeană la nivelul statelor membre, deci adesea există situații de fraudă și de corupție care au legătură cu gestionarea acestor fonduri europene. Să nu uităm că Comisia pentru Controlul Bugetar are și o funcție politică extrem de importantă, și anume aceea de a verifica costurile și beneficiile legate de aceste fonduri europene. Deci chiar dacă fondurile respective au fost um, cheltuite în mod uh, corect, trebuie să ne asigurăm că acel proiect, acea activitate care a fost finanțată din bani publici a fost um, Um, a trebuit să fie finanțată, a fost o finanțare eficientă. Deci poate că lucrurile s-au derulat corect, dar utilitatea socială sau politică nu este cea relevantă din perspectiva fondurilor europene. Un alt aspect foarte important este faptul că din astfel de discuții pot rezulta niște sugestii foarte eficiente pentru a stabili un echilibru între simplificarea normelor, diminuarea birocrației. Întotdeauna toată lumea dorește acest lucru și um, exactitatea controlelor. Cu cât există mai multe scăpări, uh, și cu cât se reduce birocrația, controlele vor putea fi efectuate mai ușor. Tocmai pentru că această comisie prin intermediul activităților sale, a promovat principiul toleranței zero în ceea ce privește cheltuirea fondurilor publice, în ceea ce privește fraudele și, de asemenea, esențială este utilizarea transparentă și eficientă a acestor fonduri europene. Lucrul acesta este și mai important după adoptarea tratatului de la Lisabona, care consolidează competențele Parlamentului și deci și ale Comisiei noastre în domeniul regulamentului financiar și impune obligații suplimentare asupra statelor membre. Trebuie să constat cu tristețe că propunerea Comisiei Europene a, ne-a sosit doar săptămâna trecută. Poate că nu e întâmplător cu siguranță Comisia um, nu uh, este foarte bucuroasă de noile noastre competențe și unul una dintre principalele teme care poate să rezulte dintr-o astfel de audiere este modul de a îmbunătăți controlul al controlul Comisiei, controlul OLAF noi ne implicăm, ne-am implicat și ieri prin audierea comisarului Șemeta privind programul său pentru următoarele săptămâni, când am uh, subliniat cât de important este pentru comisia noastră să se consolideze rolul OLAF și aș mai sublinia și un alt aspect extrem de important. Dat fiindcă 80% dintre fondurile europene sunt gestionate de statele membre cu așa numită gestiune uh, repartizată. Deci statele membre au uh, responsabilități, dar responsabilitatea finală, politică și instituțională revine Comisiei. Deci în această situație, unul dintre punctele centrale este reprezentat de responsabilitatea statelor membre. Ieri am formulat o întrebare comisarului Șemeta, care nu mi-a dat un răspuns satisfăcător. Sperăm ca astăzi să primim un răspuns mai concret din partea celorlalți membri ai comisiei, și anume ce intenționează să facă Comisia Europeană în cazul în care există state membre care continuă să încalce în mod serios um, normele privind utilizarea banilor publici sau uh, în cazul statelor care nu luptă concret împotriva, um, împotriva corupției și a cheltuielilor incorrecte a banurilor publice. Deci în cazul acestor state membre care recidivează de mai multe ori, ce intenționează să facă Comisia? Europeană. Comisia noastră a considerat că este important să se introducă declarația națională de gestiune din partea statelor membre tocmai în vederea aplicării sancțiunilor în cazul în care normele nu sunt respectate. Eu cred că am trecut de momentul simplelor declarații generice de principiu și am ajuns uh, la momentul la care trebuie să uh, ne așteptăm la norme clare și precise, fiindcă atunci când vorbim despre bani publici europeni, nu vorbim doar despre bani europeni uh, din buget, ci vorbim despre banii tuturor contribuabililor europeni. Și responsabilitatea instituțiilor europene se măsoară și prin transparența, eficiența și eficacitatea cu care sunt uh, cheltuiți acești bani care vin din partea contribuabililor din toate cele 27 de state membre. Mulțumim tuturor participanților și dau acum cuvântul lui domnul Haug, care este doamna Hau, care este vicepreședinta Comisiei Bilanț pentru cuvintele sale uh, introductive. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Vă salut pe toți cordial în numele Comisiei pentru Bugete. Domnule comisar, stimați oaspeți, stimate colege, stimați colegi, audierea publică pe care o avem astăzi împreună cu Comisia pentru Control Bugetar este menită să sublinieze rolul nostru în calitate de codecidenți și să ne faciliteze acest rol în ce privește aprobarea bugetului. Sperăm să putem modifica propunerea Comisiei în acest sens, astfel încât toți să uh, aibă un câștig din această activitate. Ceea ce ne-a propus Comisia și ceea ce dorim să discutăm astăzi în mod special este menit să simplifice regulamentul. Noi dorim ca banii noștri să ajungă um, cât mai repede și într-o manieră corectă la beneficiari, cetățene și cetățeni. Comisia pentru Control Bugetar este interesată ca lucrurile să se deruleze cât se poate de corect, în același timp însă interesul nostru este ca să nu existe piedici în acest flux al banilor. Dintre cele 190 de articole eh, din regulament, eh, Comisia eh, a reanalizat mai mult de jumătate dintre ele, deci a propus modificări pentru mai mult de jumătate. Vinerea trecută, am primit cea de-a treia parte a propunerilor de amendare din partea Comisiei și ă, metoda ă, recast a reevaluării ă, a fost aplicată. Este un drept de inițiativă pe care Comisia îl are. Ne-a propus modificarea regulamentului bugetar în trei părți, iar propunerile au fost făcute datorită modificărilor necesare care decurg din tratatul de la Lisabona. După aceea a făcut propuneri care rezultă pentru înființarea unui serviciu de politică externă european și astăzi am primit cea de-a treia parte care este menită să simplifice reglementările. Toate aceste trei deziderate vor fi tratate separat și, pe de altă parte, ă, din nou împreună, în momentul în care vom ă, opera modificări în baza tratatului de la Lisabona, trebuie să ne gândim ce efecte va avea pe alte proceduri legislative care sunt menite să simplifice lucrurile. Deci ă, să ne gândim ce reglementare are prioritate, cine va avea o imagine de ansamblu. Raportoarea noastră va avea o sarcină foarte grea, probabil că ea va reuși totuși să vadă lucrurile în evoluția lor, dar și pe ansamblu. Pe de altă parte, modificările sunt necesare și în uh, sensul unei uh, simplificări tot ceea ce dorim împreună să modificăm, ă, trebuie în același timp să ă, putem apăra în ă, negocierile noastre cu Consiliul. Ceea ce ne propune Comisia pentru sede, de asemenea, este important. De aceea, am organizat această audiere împreună cu Comisia de Control Bugetar și vom avea statementuri din partea comisarului competent Ianuș Lewandowski și vom avea de asemenea intervenția unor experți din diversele state membre. Un membru al Curții de Conturi ne va împărtăși de asemenea opinia sa. Începem acum dându-i cuvântul comisarului nostru pentru buget, Ianuș Lewandowski. După aceea vor avea cuvântul cei trei experți din rândul organizațiilor uh, non-guvernamentale și după aceea, cu siguranță, vom avea o rundă de e, uh, discuții în care veți putea pune întrebări. Domnul comisar nu pare a fi de acord, dar trebuie să uh, dăm uh, ocazie și colegelor și colegilor să se implice această modificare a regulamentului, deci va trebui să poată pune întrebări. Domnul Lewandowski. Uh, Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc pentru această invitație în cea mai bună tradiție de a discuta aceste chestiuni atât de complicate, modificările uh, regulamentului financiar. Cred că e o tradiție bună să discutăm aceste lucruri în cadrul unei audieri publice. Și vreau să spun că uh, știu care a fost contribuția dumneavoastră uh, cu Inge Gresle, ca de obicei, în frunte și de aceea am să mă refer la direcțiile de bază ale modificării. Aceasta este cea de-a treia modificare. Prima a fost adaptarea tehnică la tratatul de la Lisabona, în al doilea rând serviciul de acțiune externă, adaptarea pentru înființarea serviciului de acțiune externă și necesară pentru lansarea acestui serviciu. Și acum urmează așa numita revizuire trianuală. La fiecare trei ani se face o astfel de revizuire și una dintre modificările care v-a fost prezentată a fost aceea de a uh, elimina această obligație de a efectua revizuirea la fiecare trei ani, fie că e necesar sau nu. Cred că ar trebui mai bine să vedem dacă e nevoie de revizuire sau nu. În ceea ce privește calendarul, da, într-adevăr, uh, documentul a fost prezentat doar săptămâna trecută, dar uh, calendarul dumneavoastră um, se uh, pliază pe calendarul nostru, în sensul că termenul era săptămâna aceasta pentru a avea cât mai repede un produs. De aceea am accelerat procedura de consultare pentru a putea să prezentăm documentul săptămâna trecută ca să-l avem pentru audierea de astăzi. Dați-mi voie să trec mai departe la contextul general. E important să știm că revizuirea este realizată pe baza unei consultări publice care a avut loc în anul 2009. S-au adresat 12 întrebări și am primit multe contribuții, mai ales în sfera simplificării pentru beneficiarii de mici dimensiuni. Aceasta a fost uh, uh, necesitatea pentru revizuire. Știu că, dat fiindcă avem procedura de codecizie, uh, care este destul de îndelungată, am putea uh, să ne gândim că acesta, acesta este setul de reguli pentru următoarele perspective financiare de după 2012. Acesta este fundamentul următoarei perspective financiare. Așadar, înainte să spunem uh, cât de mult, viziunea noastră asupra bugetului să fie mai degrabă axată pe regulile pentru implementarea, pentru execuția bugetară. În centrul atenției noastre sunt uh, normele de aplicare ale regulamentului financiar, dar aici nu, este, nu se termină povestea. Pentru că din experiența noastră, în multe cazuri, așa numitele reguli sectoriale specifice, care sunt cele mai importante pentru beneficiari, uh, fac derogări de la intenția, de la litera și spiritul regulamentului financiar. Așadar, conformitatea regul- normelor sectoriale și a celor generale cu regulamentul financiar, acesta este un fel de Constituție financiară a Uniunii Europene. Așadar, conformitatea este unul dintre obiectivele principale. Dați-mi dați voie să trec la obiectivele, la direcțiile principale ale acestei revizuiri. A fost destul de mult de muncă să revizuiești mai mult de 100 de articole din 187, cred, care sunt uh, uh, cuprinse în uh, regulamentul financiar care încă este în vigoare. Trei direcții majore. Simplificare, și aici uh, contribuția uh, consultării publice este cea mai vizibilă, apoi efectul de pârghie și punerea în comun a resurselor, pentru că suntem siguri că vom avea constrângeri bugetare care vor fi foarte importante pe viitor, așa cum sunt și acum. De aceea, efectul de pârghie aplicat com- resurselor comunitare, resurselor naționale și ale actorilor privați este foarte important și aici avem o, o contribuție importantă. Apoi, o răspundere crescută, după cum a fost uh, menționat și de președinții celor două comisii, 80% dintre fonduri sunt uh, uh, executate la nivel național. Așadar, e foarte important ca acești actori să fie să răspundă în fața curții de conturi pentru a avea o declarație de asigurare pozitivă. Să sperăm că în această direcție ne îndreptăm un, în direcția unei declarații de asigurare pozitive. Haideți să luăm uh, în discuție, în primul rând, simplificarea. Cred că aceasta este, de fapt, un fel de revoluție mentală. Ce s-a făcut, uh, ce se face acum, este o verificare factură cu factură, mai degrabă orientată spre uh, orientată spre fondurile care intră în utilizare decât spre rezultate. Important este să ne uh, schimbăm focalizarea asupra rezultatelor. Dar nu putem să avem simplificarea ca slogan de a ne schimba modul de gândire în ceea ce privește auditul, modul în care abordăm uh, regulamentul financiar. Mă refer aici la sume forfetare, la uh, grilele de costuri per unitate care trebuie să fie simplificate, la uh, costurile uniforme. Trebuie să uh, ne propunem să eliminăm uh, pragul maxim pentru sumele forfetare și dorim să avem uh, date istorice certificate ale beneficiarilor și ale practicilor contabile, ceea ce se vede foarte clar în propunerea uh, pe care am prezentat-o celor două comisii. În ceea ce privește regimul de costuri, în consultările, consultarea publică am primit răspunsuri care ne arată că mulți beneficiari sunt în favoarea um, regimului de costuri clasic. Dar noi am dorit să introducem um, costul mediu individual și făcând o legătură cu suma forfetară în loc de costuri, regimul de costuri reale. Așadar, sunt două regimuri propuse în revizuirea regulamentului financiar. Așadar, acesta este rezultatul consultării, după cum vă spuneam. Nu mai este necesar să fixăm, uh, să stabilim niște conturi bancare pentru prefinanțare, pentru preplăți. Acest lucru se aplică și recuperării profiturilor, recuperării uh, dobânzilor pe prefinanțare. Nu vreau să intru în detalii, dar aici, din nou, avem o marjă de manevră pentru a face îmbunătățiri uh, în răspun ca răspuns la rezultatul consultării publice. Pragurile pentru așa numitele granturi de uh, mică valoare se schimbă de la 35 la 50.000 de euro Așadar, procedura este simplificată. De asemenea, modificăm uh, pragurile pentru achizițiile publice. În ceea ce privește prețurile, um, premiile, avem un uh, set separat de norme în ceea ce privește premiile. Și aceasta este simplificarea care este cerută de uh, rezultatele consultării publice. Dar date fiind constrângerile în această Europa în criză și în post-criză pe viitor, trebuie să utilizăm și să combinăm sursele de finanțare. Un domeniu în care se pot face îmbunătățiri sunt fondurile uh, Uniunii Europene. Știți că Uniunea Europeană furnizează până la 50% din bani care apoi sunt gestionați, de exemplu, de Banca Mondială. Domnul Bocroș știe acest lucru și alte instituții, ca Organizația Națiunilor Unite. Dar acest lucru nu face Uniunea Europeană vizibilă, pentru că noi contribuim, dar altcineva gestionează banii noștri. Așadar, ar trebui să ne creăm propriile fonduri propriile fonduri fiduciare, acestea se referă mai ales la acțiunile noastre externe, pentru a face mai vizibile eforturile Uniunii Europene. Dar nu este suficient acest lucru. Acum avem nevoie, sigur, de cooperare cu Banca Europeană de Investiții, care în această propunere este o parte din familia financiară europeană Așadar, renunțăm la procedurile îndelungate și greoaie de cooperare cu Banca Europeană de Investiții, pentru că avem nevoie de un efect de pârghie eficace al capitalului și, de asemenea, noi forme de parteneriate public-privat care să facă viața mai ușoară și partenerilor privați. Există două noi forme de uh, parteneriate public-private care sunt propuse, operând pe baza legilor naționale, pentru că acestea sunt mult mai bine cunoscute uh, partenerilor privați din fiecare stat membru. Și ce e interesant pentru instituții, mai puțin pentru lumea exterioară, este posibilitatea de a avea credite pentru achiziții imobiliare. Și acest lucru se bazează pe răspunsurile din consultare și din experiența mea, de exemplu, în Parlamentul European, uh, în momentul în care finanțăm uh, aceste uh, achiziții imobiliare, trebuie să vedem cum putem face, cum putem face economii. Cum reușim să trecem la o răspundere mai la o răspundere sporită. Este o poveste dificilă pentru că statele membre au regimuri diferite, dar s-a subliniat pe bună dreptate de către președintele COCOBU și președintele uh, Comisiei Bugete, nu putem să tolerăm o rată de eroare foarte mare. Uneori putem să-i spunem pur și simplu corupție. În uh, punerea în aplicare, în execuția fondurilor europene. Eu sunt conștient că sunt responsabil și domnul Șemeta este responsabil, colegiul comisarilor este responsabil pentru punerea în aplicare a regulilor și folosirea banilor contribuabililor. Cealaltă față a monedei este modul în care trebuie să și putem să sporim răspunderea. Nu putem să trecem la nivelul declarațiilor politice. Aceasta este modalitatea facilă de a convinge statele membre cu structuri federale să accepte declarațiile politice. Așadar, transferăm către zona de coeziune experiența agriculturii, a agențiilor pentru plăți agricole. Așadar, în sfera coeziunii, agențiile de plăți trebuie să dea niște declarații anuale de asigurare care să facă obiectul uh, unor audituri independente externe și statele membre sunt obligate să pregătească o sinteză a acestor rapoarte. Un raport de sinteză privind declarațiile de gestiune. Acesta nu este pasul final. Știu că acest lucru nu se ridică la înălțimea așteptărilor dumneavoastră, dar trebuie să luăm în considerare diferențele între regimuri și între răspunsurile pe care le-am primit de la statele membre. Aceasta este direcția în care trebuie să ne mișcăm și cred că acesta este un pas important de a utiliza experiența agențiilor de plăți în agricultură în uh, domeniul riscului și uh, problemelor legate de coeziune. Chestiuni mai tehnice, dar importante din punctul de vedere al Parlamentului, după cum a spus Parlamentul foarte clar, de asemenea Curtea de Conturi, reprezintă uh, clearance-ul prefinanțării. S-a văzut foarte clar în rapoartele din 2008 și 2009 că trebuie să facem o verificare periodică a uh, prefinanțării. E de înțeles acest lucru. Avem niște probleme atunci când trebuie să exprim, explicăm ce înseamnă riscul tolerabil de eroare. Pentru că nu e vorba aici de a tolera erorile. Uh, dar uh, și problema pentru, pentru politicieni și pentru jurnaliști este cum să explice publicului acest uh, concept. Uh, și acest lucru este deocamdată discutat și cu Parlamentul și cu Curtea de Conturi, pentru că trebuie să avem un echilibru al costurilor și beneficiilor, o analiză de costuri-bene. Trebuie să stabilim niște niveluri nu, acum se discută despre 2%, nu mai mult de 3%, cred eu, ar putea să fie acceptat un, un astfel de nivel de eroare. Dar există sectoare diferite de cheltuieli și costul auditului, costul controlelor este uneori atât de mare, disproporționat față de beneficiile controlelor, încât trebuie să introducem acest concept de evaluare costuri-beneficii în controlele privind utilizarea banilor. Dar aici e greu de văzut cum vor funcționa lucrurile în practică. În orice caz, acest concept nu este invenția noastră, ci este parte a dialogului nostru cu celelalte instituții. Ce urmează în următorul pas? Codecizia este acum procedură legislativă ordinară. Parlamentul date fiind uh, modificările aduse de Tratatul de la Lisabona și instituirea noului Serviciu de Acțiune Externă, avem acum uh, o revizuire substanțială a regulamentului financiar în care Parlamentul este codecident. Și dacă gândim realist, ne dăm seama că ar trebui dată fiind experiența acumulată în trecut, ar trebui ca până în 2012 să încheiem acest proces. Mă refer aici la regulile de bază pentru execuția bugetară la uh, încheierea perspectivei financiare actuale, dar și mai mult aceste reguli sunt fundamentul pentru următoarea perspectivă financiară. Ele ne arată exact care sunt regulile jocului înainte de a face, de a prezenta proiectul de propunere la sfârșitul lui 2011, uh, atunci când vom dezvălui câți bani avem la dispoziție în următoarea perspectivă financiară. Aceasta este introducerea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Sper că este și în sensul colegului meu magistris că a fost o propunere suficient de concretă. Am avut, noi v-am cerut afirmații concrete, iată că le-am obținut. Vom uh, da cuvântul acum a reprezentanților ONG-urilor. Mai întâi domnul Mark Mitchell, de la Community Service Volunteers din Londra și după aceea doamna Isabela Tot de la Court 8 și pe urmă domnul profesor Marco Matila de la Academia Finlandei. Domnule Mitchell, aveți cuvântul. Iar după aceea o rundă de discuții. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru ocazia de a interveni în această audiere astăzi. Mă numesc Mark Mitchell și lucrez la un ONG în Regatul Unit încă din 1997 lucrez cu fonduri europene, cu Fondul Social European, atât în Regatul Unit, cât și într-o serie de proiecții multinaționale prin intermediul mai multor surse de finanțare. Și din această perspectivă am să intervin în această dimineață și am să vă vorbesc despre derularea proiectelor pe teren. Avem informații care au fost colectate din trei surse, de la Third Sector European Network, care încă din 96 lucrează cu fonduri europene, CSV, care este o fundație britanică în, do în domeniul social, voluntar, tineri, șomeri și categoriile excluse, apoi Volunt Europe, o rețea europeană cu peste 1400 de ONG-uri membre care sprijină voluntariatul și din partea organizației mele, Dacorum Council for Voluntary Service, care vă prezintă regiunea de est a Angliei. Raportul meu se axează pe trei domenii. Fonduri structurale, accesul la fonduri decentralizate prin agenții naționale și fonduri centralizate de la Bruxelles. În Regatul Unit, majoritatea ONG-urilor au acces la fonduri structurale la nivel național. 2008 a fost anul în care aceste fonduri au devenit mai atractive în urma modificării accesului la fonduri. Scăderea fondurilor naționale a dus la cererea de fonduri din partea unor organizații independente care și ele suferă datorită uh, crizei financiare. De aceea, fondurile europene au devenit din ce în ce mai atrăgătoare în ciuda atitudinii eurosceptice din Regatul Unit. Odată ce prioritățile Parlamentului sunt stabilite, acestea nu se mai adaptează la situația de pe piață și de aceea fondurile nu sunt întotdeauna disponibile acolo unde sunt necesare. În ciuda interesului în fonduri europene, nu există o sursă coerentă de informații referitoare la fonduri europene, la modul de accesare a acestora, um, nu există deci o astfel de sursă la dispoziția ONG-urilor din Regatul Unit. Programele descentralizate sunt acționate de o serie de departamente sau agenții și informația nu este consolidată undeva și nu există o agenție care să aibă informații privind aplicațiile făcute direct Comisiei Europene. Lucrurile variază în Regatul Unit, în Scoția, în Țara Galilor și în Irlanda de Nord există propriile programe și obiective, în Anglia lucrurile diferă. Primele ONG-uri sunt parte unui pro, unor programe consolidate, Grundvik, Leonardo și Youth in Action. Există niște factori naționali care sunt implementați regional diferit în funcție de diferențele care există la nivelul piețelor din regiunile respective și la nivelul ONG-urilor care activează acolo și de aceea e destul de greu ca ONG-urile să se implice. În țara Galilor, de exemplu, s-a adaptat un regulament care permite ca timpul uh, prestat de voluntar să, fie echival, să reprezinte o echivalare de fonduri, în timp ce în Irlanda de Nord există programe naționale, iar în Anglia aceste elemente nu sunt reprezentate. Există 6.049 de milioane în bugetul Regatului Unit, din care contribuția Fondului Social European este 3.090 de milioane și contribuția națională 2.959 de milioane. Există o serie de programe Uh, în care încă se mai face licitație directă, celelalte fiind cofinanțate de o serie de organizații de cofinanțare, care de regulă sunt uh, departamente sau agenții um, ale guvernului sau ale autorităților locale în toate regiunile unde există cofinanțare sau cofinanțare și licitare directă, tendințele sunt similare. Există uh, din ce în ce mai puține contracte pentru aceste licitații care necesită niște investiții inițiale din partea investitorilor pentru a putea apoi să se bucure de beneficii. Există niște provocări. În primul rând, dimensiunea contractelor care fac ca um, ele să fie riscante și inaccesibile uh, sectoarelor din cel de-al treilea sector, care de regulă nu au fonduri disponibile foarte mari și acele investiții inițiale în um, numerar sunt destul de dificile. Or- Doamna președinte, domnule Michel, puteți, vă rog, să vorbiți uh, mai rar, interpreții nu vă pot urmări. Mulțumesc. În plus, organizațiile din sectorul terțiar sunt, um, reprezintă persoane excluse care tot ce pot face este să-și dorească un progres către acele rezultate. Și un studiu care a analizat Experiența acestor organizații arată faptul că specificațiile legate de licitații nu pot fi respectate de către organizațiile din sectorul terțiar. Din datele publicate de către autoritatea de gestionare și din studiile interne ale rețelei noastre, este clar că factorii cheie pentru aceste programe, adică cei care câștigă cele mai multe contracte și fonduri, reprezintă niște organizații mari, un număr mic de organizații mari, de regulă globale. Și motivul implicării lor este profitul. Există pericolul ca acest fenomen să fie încurajat de către contractor pentru că ei să se asigure de rentabilitatea investițiilor lor și acest lucru uh, va uh, duce la limitarea persoanelor care au acces. Au fost efectuate analize între iunie 2009 și iulie 2009 care arată că între 25% că 25% uh, din um, aceste um, uh, procente, 25% din aceste proiecte sunt um, finanțate din fonduri europene. Însă trebuie să observăm că un mic număr de astfel de actori acționează în cadrul sectorului. Organizațiile acestea reprezintă 40% din contractele FES care sunt alocate sectorului terțial. Am spus că există o tendință generală de scădere a numărului de contracte și creșterea valorii acestora, însă Procesul de licitație a permis utilizarea timpului de voluntariat ca echivalare de fonduri în țara Galilor și Irlanda, lucru care nu este posibil în Anglia. De asemenea, în țara Galilor, această echivalare a fondurilor este destul de flexibilă. Lipsa de echivalare de fonduri și lipsa de asistență tehnică este o continuă provocare pentru sectorul terțiar în Anglia și probabil va continua și pe viitor. Sistemul de cofinanțare rigid din Anglia a împiedicat dezvoltarea acestor programe și utilizarea fondurilor forfetare, de exemplu. În curând va fi făcută o evaluare a fondurilor comunitare și se pare că există regiuni care se descurcă foarte bine în acest domeniu, pe când alții uh, sunt uh, împovărați de um, cerințele prea complexe, mai ales în cazul organizațiilor mici. În ceea ce privește FEDERE, există nouă regiuni în Anglia, fiecare cu propriile priorități legate de acest fond european. De exemplu, în estul Angliei există priorități care sunt uh, susținute de o economie cu consum redus de carbon și care urmărește promovarea inovației și cunoașterii pentru a stimula antreprenoriatul și dezvoltarea durabilă. În ceea ce privește implicarea ONG-urilor, au fost o serie de realizări înregistrate, mai ales uh, Disability Essex, care are o nouă clădire specială în care se oferă servicii mai bune clienților acestora. YMCA a finanțat îmbunătățirea serviciilor oferite tinerilor în orașele lor. În fiecare dintre aceste cazuri există o moștenire uh, bazată pe sprijinul FDR în regiune. Și toate aceste povere administrative sunt destul de dificile investițiile de capital sunt um, încurajate și de aceea există foarte puține ONG-uri um, interesate aici. Majoritatea caută fonduri pentru servicii directe către clienți. FSE a trecut la cofinanțare și cerințele legate de echivalarea fondurilor la FDR reprezintă în continuare o barieră, mai ales atunci când echivalarea fondurilor din sectorul public nu poate fi garantată uh, pe o perioadă mai lungă decât uh, exercițiul actual financiar. În ceea ce privește accesul prin agenții naționale la fonduri descentralizate, lucrurile nu s-au schimbat prea mult de la ultimul raport sunt mai ușor de accesat pentru sectorul nostru și sunt adaptate la contextul național, în ciuda faptului că agenții, agențiile de management uh, se pot modifica, dar își păstrează aceleași caracteristici și de aceea rata succesului este destul de ridicată. Agențiile interpretează normele în context regional și abordează împreună cu Comisia dificultățile existente. Formularele au fost uh, elaborate din perspectiva contextului regional, lucru foarte important. Oamenii trebuie să înțeleagă domeniul în care se fac acele solicitări și um, de fapt, dezvoltarea de proiecte adecvate reprezintă unul dintre obiectivele uh, acestui program. 60% din proiectele din acest domeniu uh, sunt uh, proiecte care reușesc. În ceea ce privește accesarea fondurilor direct de la Comisie, acestea sunt probabil cele mai interesante și cele mai dificil de accesat atât pentru agenții individuale, cât și pentru rețele care nu sunt prezente în Bruxelles. Limba reprezintă o barieră, dat fiindcă textele sunt rezultatul unui proces de colaborare, formulările și procesele de aplicare sunt complexe pentru ONG-uri, înscrierea online în mai multe limbi, um, semnarea declarațiilor de parteneriat, toate acestea consumă foarte mult timp și dacă nu sunt îndeplinite toate cerințele, uh, în ciuda faptului că există o solicitare de calitate, nu este una de succes. Există un termen de șase săptămâni pentru aceste solicitări, dar uneori nu este suficient. În Regatul Unit, National Compact uh, prevede 12 săptămâni pentru solicitarea de aplicări. Cofinanțarea numerară rămâne o problemă pentru ONG-urile britanice, mai ales la nivelul fundațiilor ONG-urilor nu vor mai putea să se implice în aceste activități din perspectiva livrării serviciilor în Regatul Unit. Procesul decizional este unul destul de lent, de regulă e nevoie de șase luni sau chiar mai mult, ceea ce înseamnă că proiectele trebuie să fie retrase sau reelaborate din perspectiva modificărilor, lucru care crește din nou timpul necesar. În încheiere, Uniunea europeană financiară este foarte importantă pentru activitatea ONG-urilor în statele membre, inclusiv în Regatul Unit. Și uh, aceasta depășește termenii parlamentari uh, național. Principiul subsidiarității și anume responsabilitatea care revine statelor membre pentru gestionarea acestor fonduri uh, face uh, mai dificilă monitorizarea gestionării sumelor. Uh, unul dintre obiective este reducerea sărăciei și o piață a muncii inclusivă, dar nu există mecanisme care să oblige um, utilizarea de fonduri pentru îndeplinirea acelor obiective. De aceea, procesul va fi unul de durată. Există ONG-uri care în mod tradițional lucrau cu cei excluși de pe piața muncii care nu mai pot să facă acest lucru. Excluderea uh, voluntariatului ca echivalare de fonduri este un aspect dezamăgitor, dat fiind că acest lucru este permis conform regulamentului financiar, însă este interzis din perspectiva practicii în domeniu. Există ONG-uri care nu au fonduri suficiente, dar au mult timp la dispoziție și ar putea folosi acest sistem de echivalare. Cerințele de audit rămân o mare povară din perspectiva fondurilor europene și ar trebui um, să fie create astfel încât să fie proporționale cu dimensiunea ONG-urilor. În ceea ce privește fondurile centralizate, procedurile simplificate sunt de dorit Poate ar trebui să existe un, o primă etapă mai simplă în care să se reducă munca necesară pentru aceste solicitări. Acest lucru ar fi în folosul ONG-urilor. Multe dintre aspectele care au fost menționate aici de mine au fost menționate și de alte ONG-uri din Bruxelles. Și am avut uh, consultare referitoare la modificarea uh, um, regulamentului financiar din decembrie 2009 în care se spune că uh, aceste aspecte legate de audit, de echivalarea timpului voluntariat, trebuie să fie încă analizate. Uh, vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări aveți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mitchell. Ne-ați prezentat o mare varietate de modalități de aplicare ale regulamentului nostru financiar. Uh, și uh, a faptului că nu putem rezolva totul pe plan european. Am reținut o frază pe care o voi cita. Uh, nu trebuie să uh, ne împiedicăm de ceea ce pe plan național constituie bariere în finanțarea europeană. Trecem acum la cea de-a doua expertă din partea Court Aids. Doamnă tot, vă rog foarte mult, 10 minute, nu mai mult, pentru că altfel ne depășim timpul prevăzut. Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să scurtez intervenția mea pentru că oricum documentele sunt disponibile. Eu mă numesc Isabela Tot și lucrez pentru organizația uh, catolică din uh, țările de jos și astăzi vorbesc pentru Concord, este o federație europeană a ONG-urilor pentru dezvoltare. Avem o rețea extinsă, peste 600 de ONG-uri care sunt angajate în eforturile de dezvoltare în Uniunea Europeană. Și eh, noi purtăm un dialog constant cu organismele europene iar fondurile pentru Concord se referă la 7 miliarde de euro pe an. Există 25 de milioane pe plan european care uh, susțin activitatea acestor membri ai rețelei noastre. Noi salutăm ocazia de a contribui astăzi la dezbaterea dacă ultima reformă a dus la rezultate în îmbunătățirea activității de accesare a fondurilor europene pe plan european. Noi am uh, avut, uh, din acest punct de vedere, în 2009 o consultare cu membrii activi în cadrul rețelei Concord. Înainte de toate, trebuie să spunem că ONG-urile apreciază necesitatea unui regulament financiar care să uh, valorifice tot ce înseamnă best practice în acest domeniu, contribuabilul trebuie să știe cum sunt cheltuiți banii săi. Pe de altă parte, ONG-urile identifică piedici administrative care constituie până la urmă una din marile piedici în accesarea fondurilor europene tot ce înseamnă uh, eforturile de protecție um, a um, mediului fost accentuat. Dar în ce privește ă, regulamentul financiar, eu cred că nu trebuie să amplifice povara ă, birocratică în activitatea ONG-urilor, nu este necesar pentru creșterea eficacității utilizării fondurilor pentru că uh, există și ONG-uri care nu au avut atât de multă experiență în accesarea fondurilor și au fost descurajate în demersurile lor de a uh, contribui la uh, inovații la nivelul societăților în care operează este important ca toți să aibă condiții egale de accesare. Ca urmare a tratatului de la Lisabona, este clar că regulamentul financiar trebuie să fie adaptat, să se creeze un cadru financiar care să fie stabil, care să uh, fie ușor de uh, monitorizat și, bineînțeles, că observațiile Curții Europene de Conturi, în uh, opinia numărul patru din aprilie, um, trebuie să fie respectate. Este important să păstrăm calitatea managementului financiar și în același timp nu trebuie să periclităm operativitatea ă, activității și ă, utilizării fondurilor. Este foarte importantă această remarcă, ținând seama de faptul că la nivelul Comisiei se administrează asemenea fonduri, inclusiv pentru uh, credite directe pentru organizațiile locale. În țările în curs de dezvoltare. Câteva observații în legătură cu regulamentul financiar și regulile de implementare. Le voi parcurge foarte repede, dacă îmi dați voie, în legătură cu uh, fondurile acordate, trebuie să um, uh, constatăm că Europe on online a funcționat foarte bine, trebuie să fie foarte bine înțeles sistemul european, ceea ce unele organizații uh, nu cunosc Concord salută îmbunătățirile care au fost făcute în ultimele luni ale anului 2009 cu publicarea online a unor oferte, dar uh, cum se menționează într-un studiu care a fost recent publicat de către Concord anul trecut în iulie, au existat uh, discrepanțe în uh, modalitățile de utilizare. Există priorități uh, locale și, ca atare, informațiile care sunt furnizate trebuie să țină seama de ele. Membrii Concord uh, susțin o mai mare flexibilitate în toate activitățile de cofinanțare, pentru că noi dorim să uh, susținem toate tipurile de organizații, cele europene, dar și cele naționale, mai ales în noile state membre ale Uniunii Europene, care trebuie să aibă capacitatea de accesare unor asemenea fonduri. Trebuie eh, de asemenea să analizăm eh, modul de implementare al fondurilor de-a lungul derulării unui proiect. Contrar cu uh, rezultatul analizelor preliminare, membrii Concord nu susțin introducerea de sume forfetare în uh, costurile uh, directe. Uh, utilizarea fondurilor forfetare um, pot să ducă la dificultăți pentru că uh, nu există uh, întotdeauna posibilități de recuperare. Ori uh, există necesitatea ca toți donatorii să poată să urmărească modul utilizării fondurilor și a recuperării lor. În ce privește costurile, uh, ex, îi expun pe beneficiari de multe ori la interpretări subiective și există dificultăți de măsurare a uh, utilizării fondurilor în proiectele de software. În... Trebuie să existe un sistem care să permite o simplificare a managementului bugetului, iar uh, donatorii să nu suporte uh, cheltuieli fictive, cum uneori se întâmplă. Trebuie să existe o modalitate de calculare care să poată fi și comensurabilă și uh, să se reflecte în raportările finale. Iar ca regulă non-profit, s-a uh, furnizat deja, există deja o flexibilitate în modalitățile de implementare. Concord dorește ca această flexibilitate să fie păstrată, chiar să fie extinsă. Iar în ce privește plafoanele stabilite pentru creditele mici, eu cred că um, aici lucrurile sunt bine stabilite. Dar indiferent care este valoarea creditului, trebuie să existe o condiții eh, de echitate în eh, competiția pentru accesarea acestor burse. În ce privește responsabilitatea implementării, eu cred că eh, anumite restricții pentru partenerii locali trebuie să fie înlăturate Trebuie să ținem seama, evident, și de volumul total al proiectului, pentru că multe din organizații nu se califică în calitate de parteneri oficiali, iar implementarea trebuie să fie relevantă pentru impactul proiectului. Operarea cu uh, aceste uh, sume concord se alătură opiniei că inclusiv pentru prefinanțare trebuie să existe o urmărire a modalității de implementare. Dar prefinanțarea este limitată la 90% din credite pentru Europa și de acest lucru trebuie să ținem seama. În ce privește garanțiile de prefinanțare, există două sugestii. Trebuie să fie acordate delegațiile pe baza unui studiu de impact și de risc. Iar în ce privește fondurile numite revolving funds, Uh, trebuie de asemenea să fie urmărite riscurile posibile în, uh, pe parcursul implementării, procesului de implementare. Va trebui să uh, mă rezum în intervenția mea, dacă îmi dați voie să mă refer puțin la formularele de solicitare, eu cred că există Uh, un chestionar în ce privește revizuirea asta și noi am răspuns la el. Noi credem că aceste proceduri au fost îmbunătățite substanțial în ultimii patru ani și există o procedură în două etape, întâi prezentarea concepției și după aceea uh, solicitarea propriu-zisă um, a fost salutată dar uh, mulți au plâns că aceste două etape uh, solicită un efort suplimentar. Și uh, noi am solicitat ca procedura restrictivă să devină regulă generală. În ce privește pregătirea propunerii ca atare, în legătură cu PADOR, noi credem că constituie un pas în direcția cea bună, uh, pentru că um, adesea a fost dificil să utilizăm instrumentele europene pe plan local. Salutăm uh, și proiectul de aplicare online și efortul Comisiei de a standardiza aceste formulare uh, pentru candidaturi. Alte recomandări din partea Concord. Am ruga membrii Parlamentului și Comisia să țină seama de faptul că există aceste probleme legate de diferența de impozite. Noi propunem ca reglementările privind drepturile omului și DCI să fie adaptate și uh, la aceste norme de multe ori există reguli care sunt contradictorii și care nu uh, permit uh, eligibilitatea VIT. Și și uh, se planificase inițial ca din ianuarie 2010 să uh, poată funcționa noul sistem, dar în clipa de față constatăm că există o întârziere și există uh, aceste dificultăți de non-eligibilitate uh, cred că trebuie să uh, rezolvăm această chestiune problematică, pentru că există contracte care au fost semnate în 2007 și uh, prevedeau deja uh, aplicarea noilor reglementări retroactiv. În ce privește radele de schimb, regulamentul financiar nu menționează în niciun fel modul în care trebuie să se opereze cu ratele de schimb. Dar se sugerează să folosească ratele info-euro, ele însă nu coincid cu ratele care sunt folosite de bănci atunci când transferă sume de bani de la o țară la alta ele sunt utile doar pentru uh, raportări, dar în ce privește lichiditățile există de multe ori discrepanțe între ceea ce s-a cheltuit propriu-zis și ceea ce se raportează că s-ar fi cheltuit. Ei bine, ca atare, noi suntem de părere că regulamentul financiar sau uh, regulile de implementare trebuie să încerce să rezolve și această problematică a ratelor de schimb. Noi uh, folos, uh, recomandăm utilizarea ratelor de schimb um, axial. În uh, ce privește managementul, noi am dorit să existe niște mecanisme independente de arbitraj care să analizeze modalitățile diferite de interpretare și să încerce să găsească un numitor comun astfel încât uh, peste tot în Europa lucrurile să fie înțelese la fel. În concluzie, în legătură cu întrebarea dacă ultima reformă a dus la o reducere a poverii birocratice, este clar că înseamnă de revizuirea regulamentelor financiare în ultimii ani există încă multe domenii care constituie o povară pentru activitatea cotidiană a ONG-urilor și subliniez Concord reprezintă ONG-urile europene, dar îmi iau libertatea de a vorbi și în numele partenerilor noștri din țările în curs de dezvoltare care ă, constată că există o ușă deschisă din partea Comisiei Europene pentru o cooperare directă, dar de multe ori ei nu pot beneficia de această ofertă datorită regulilor foarte complicate. Parlamentul European are posibilitatea să ă, rezolve această problemă în cadrul procedurii de revizuire a regulamentului financiar Comisia, Parlamentul, Curtea de Conturi și Consiliul ar trebui să țină seama de aceste contribuții ale noastre în momentul în care va finanța, eh, va finaliza scuzați, revizuirea regulamentului astfel încât să poată exista un control eh, proporțional eh, la implementarea creditelor acordate, să ținem seama de instrumentele utilizate, să autorizeze și utilizarea ratelor de schimb pe care le propunem, să existe un manual elaborat de către Direcția de Specialitate pentru toți utilizatorii și beneficiarii de granturi, să stabilească un mecanism independent de arbitraj când există dezacorduri, să sporească activitatea de formare a celor care urmează să acceseze și să beneficieze granturi și în același timp să fie conștient de necesitatea existenței unui cadru financiar uh, stabil conform legislației Serviciului Extern al Uniunii Europene. Noi suntem dornici să uh, contribuim în continuare la o cooperare rodnică cu diversele servicii ale Comisiei și cu Europe Aid. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, doamna Ton. Nu au fost 10 minute, ci ceva mai mult. Pledoaierul dumneavoastră pentru un echilibru între operativitate și povară birocratică, uh, pentru uh, flexibilitatea cofinanțării, cred că este valabil pentru toate ONG-urile, nu numai pentru cele la care v-ați referit dumneavoastră. Trecem acum la Uh, profesorul Matila. Să sperăm ca dumneavoastră să respectați cele zece minute. Vă rog foarte mult. Doamne președinte, doamnelor și domnilor, vreau să mulțumesc comisiilor pentru bugete și control bugetar pentru că m-au invitat și mi-au dat ocazia să vorbesc la această audiere importantă. Societatea Regală Britanică a publicat recent un raport secolul științei, cum să ne asigurăm prosperitatea viitoare. Acest raport recomandă întregii Europei să pună știința și inovarea în centrul strategiei sale pentru o creștere economică pe termen lung. recomandă, de asemenea, prioritizarea investițiilor în uh, excelență și, de asemenea, o aliniere mai bună a științei și inovării cu provocările globale. Acestea sunt recomandări pe care toți cercetătorii din Europa și de la nivel global le susțin. De ce sunt știința și inovarea atât de importante pentru economie și pentru răspunsul la criza financiară? Sunt mai multe motive. În primul rând, știința și inovarea creează cunoștințe noi. Și în societatea cunoașterii, crearea de noi cunoștințe este esențială. Ea transformă modul în care trăim, se creează o nouă înțelegere, se creează locuri de muncă în industrie și ne permite astfel, uh, ne dă posibilitatea să abordăm problemele sociale și de mediu. În uh, comunicarea Comisiei Europa 2020 o strategie europeană pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și inclusivă, se află trei priorități importante. Creșterea inteligentă, dezvoltarea unei economii bazate pe cunoștință și inovare. Una dintre propunerile, dintre inițiativele principale este Uniunea Inovării, menită de a îmbunătăți condițiile cadru și accesul la finanțare pentru cercetare și inovare, pentru a asigura a ne asigura că ideile inovatoare care pot să creeze o viață mai bună și locuri de muncă mai bune și bunăstarea cetățenilor, uh, acestea sunt în centrul politicilor noastre. Există și alte inițiative emblematice în care cunoștințele, uh, știința sunt un element important. De ce, despre ce vorbim așadar acum? când discutăm regulamentul financiar. Vorbim despre atractivitatea spațiului european de cercetare și forma sa concretă de punere în aplicare, și anume programele cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative. După cum am auzit, Comisia dorește să simplifice punerea în aplicare a programelor cadru pentru cercetare. Tocmai a publicat o comunicare pe acest subiect și Consiliul discută acest text în același timp. Comisia a propus o serie de uh, instrumente interesante și importante pentru simplificare și noi le putem susține pe majoritatea dintre ele. Acestea sunt salutare și binevenite. Comunitățile de știință, tehnologie și inovare, toate susțin că în momentul de față cercetarea, finanțarea europeană pentru cercetare, tehnologie și inovare este mai puțin atractivă decât finanțarea națională sau din alte surse. Este mai puțin atractivă din cauza birocrației enorme pe care o implică. Acest mesaj, venind din partea comunității de cercetare, nu ar putea fi mai clar. Trebuie făcut ceva în viitorul apropiat. Revista științifică Nature a scris acum câteva luni despre uh, contextul istoric al acestei situații. Și citez. Au fost introduse în, introduse în 2004 noi orientări financiare europene care solicită un fel de uh, contabilitate detaliată care nu lasă loc de corupție dar consecința este că fiecare cent în fiecare proiect de cercetare trebuie să fie justificat, trebuie trecut în contabilitate și înainte de a fi cheltuit și după ce a fost cheltuit. Ceea ce înseamnă că suntem într-o situație în care finanțarea europeană și uh, pro- problemele interesante de cercetat nu mai sunt atractive pentru cei care ar trebui să fie cei mai interesați de finanțare europeană, și anume cercetătorii de cel mai înalt nivel din Europa și din țări terțe. Așadar, avem nevoie de simplificare. Simplificarea dispozițiilor financiare și administrative legate de uh, instrumentele de finanțare europene. O altă chestiune care ne preocupă este multitudinea regulilor în diversele programe de cercetare. Ar trebui să se facă un efort de uh, a se unifica aceste, de a se uniformiza aceste reguli. Pentru că există sisteme diferite de solicitare de fonduri, um, de gestionare și de contabilitate. De asemenea, Întârzierile sunt o problemă, pentru că nu ar trebui să existe întârzieri în uh, plăți odată ce s-au depus toate documentele și obiectivele unui proiect au fost atinse. Acest uh, lucru este dureros pentru universități, dar și pentru uh, IMM-urile care sunt uh, implicate în cercetare. Regimurile uh, de finanțare ale Consiliului de Cercetare European sunt un pas în direcția bună. Finanțarea RC este atractivă, dar de asemenea și aceasta necesită o simplificare în ceea ce privește procesele de reportare și contabilitatea. M-am bucurat foarte mult să-l aud pe domnul comisar Lewandowski, care a menționat ideea de a lăsa, a, uh, elimina această dobândă pe prefinanțare. Interpretarea uh, Uh, de, din anii trecuți cere conturi bancare pentru fiecare proiect. Și în domeniul de cercetare, în proiectele Consiliului European al Cercetării, există uh, o flexibilizare a sistemelor pentru plățile de mică valoare, ceea ce uh, este benefic pentru noi. Mai mult de 12.000 de cercetători au semnat declarația Trust Researchers, să avem încredere în cercetători, care spune că în momentul de față regulamentele financiare tratează cercetarea ca și cum ar fi uh, un fel de uh, achiziție de publică de bunuri, ceea ce este nesatisfăcător pentru cercetători și pentru organizațiile acestora. Pentru că noi așteptăm sisteme de finanțare specifice pentru domeniul nostru, pentru cercetare. În momentul de față, mulți cercetători consideră că povara administrativă dă un avantaj competitiv celor mai mari competitori ai noștri, și anume Statele Unite ale Americii. Și sperăm că pe viitor lucrurile să se schimbe, iar regulamentul financiar al Uniunii Europene să susțină înflorirea unei cercetări de înaltă calitate în Europa. Mulțumesc! Vielen lieben Dank, Professor Matila. Äh, Vă mulțumesc, domnule Matila într-adevăr, au fost 10 minute finlandeze, deci mai puțin de 10 minute, ceea ce ne ajută cu gestionarea timpului. Cred că am înțeles deja foarte bine această pledoarie pentru simplificare a regulilor în general, dar ne spuneți de asemenea că ar trebui să ne gândim um, la domeniul cercetării și la programul cadru pentru cercetare și să ne gândim la niște reguli speciale pentru acest domeniu. Și cred că uh, acest lucru este exact pe placul raportoarei noastre pentru că ea spune exact același lucru, că trebuie să avem o, uh, set, un set de norme separate pentru domeniul cercetării. Acum, colegele și colegii au uh, uh posibilitatea nu de a face declarații, ci de a adresa întrebări pentru că aici trebuie să respectăm foarte, foarte strict programul. Inge Gresle începe și apoi Derek. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste expuneri foarte interesante. Am uh, o întrebare pentru domnul comisar. Am auzit că una dintre problemele principale este, într-adevăr, diversitatea regulilor ce întreprinde Comisia astfel încât în noul regulament financiar reformat să se ia în considerare foarte bine programele speciale pentru noua perioadă de finanțare după 2013, pentru că eu îmi fac griji că lucrurile vor continua ca pe uh, ca în trecut, că fiecare se va ocupa de uh, bucățica sa și până la urmă vom avea niște uh, norme contradictorii sau concurente. Pentru că experiența ne-a arătat că uh, nu, problema nu este regulamentul financiar, ci faptul că există niște norme, de exemplu, pentru cercetare, care intră în contradicție cu cele din regulamentul general. Aceasta este prima întrebare către domnul comisar pentru că influența dumneavoastră este foarte importantă. Vreau să avem un singur set de reguli care să fie regulamentul financiar și să avem câte un capitol special pentru fiecare fond, dar să nu, poate, să nu avem uh, niște reguli deosebite care să intre un, în contradicție cu uh, regulile principale din regulament. Și vreau un răspuns foarte exact, nu un răspuns uh, vag. Am o întrebare și pentru domnul Mitchell. Dacă v-am înțeles bine, dacă uh, ați vorbit despre această diversitate de norme în Marea Britanie, de exemplu, câte posibilități există uh, în ceea ce privește uh, costurile eligibile, o simplificare ar fi utilă în sensul ca să se permită de la bun început toate costurile pentru că în momentul de față Uh, ați dori să se, poată, să, se poată să fie eligibile toate tipurile de costuri, dacă v-am înțeles bine. De asemenea, vreau să mulțumesc uh, pentru Uh, doamnei Tot pentru aceste recomandări atât de clare pe care încercăm să le luăm în considerare. În ceea ce privește TVA-ul, domnule comisar, TVA-ul este o chestiune importantă. Nu cred că vom reuși să facem ceva împreună cu statele terțe, dar în, în interiorul Uniunii Europene trebuie să putem să renunțăm la TVA dacă uh, se uh, utilizează fonduri europene, subvenții europene. Uh, vreau să știu cum apreciați șansele privește TVA-ul? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Am fost foarte mulțumit de faptul că domnul Mitchell a menționat țara Galilor în contribuțiile sale. Uh, din punct de vedere al proceselor utilizate la administrarea fondurilor structurale. Cred că cu ceva timp în urmă am recunoscut că organizațiile de mici dimensiuni au dificultăți să acceseze fondurile europene și, de asemenea, în trecut au fost aprobate proiecte probabil prea multe. La obiectivul 1 au fost mii de proiecte aprobate în țara Galilor și exista un semn de întrebare dacă acelea vor avea un impact din perspectiva creșterii standardelor de viață și a PIB-ului din țara Galilor. De aceea, tendința în țara Galilor este să se aprobe doar proiecte mai mari acum și uh, organizațiile mai mici sunt uh, invitate să participe la acele proiecte împreună. Prima mea întrebare este pentru domnul Mitchell. Considerați că e mai bine să avem proiecte mai mari, să folosim această metodă? E mai mic pentru organizațiile de mici dimensiuni sau trebuie să continuăm să avem mai multe proiecte de mici dimensiuni? Domnul Mitchell a menționat de asemenea și chestiunea uh, echivalării fondurilor ca fiind o problemă în țara Galilor. Și anume, organizațiile au fonduri foarte mici. Partea problemei este legată de rata intervențiilor și aș vrea ca domnul Mitchell să ne comenteze acest lucru. Altă chestiune nediscutată a fost cea a ajutoarelor guvernamentale, o problemă pentru multe organizații, mai ales pentru cele de dimensiuni mici. Și aș vrea să știu dacă domnul Mitchell ne poate vorbi despre normele legate de ajutoarele de stat pentru micile organizații. Și ultimul aspect legat de simplificarea procedurii de solicitare. E o problemă care se discută de multe ori în Comisia de Control Bugetar. De regulă ne axăm pe simplificarea normelor pentru ca lucrurile să fie mai ușoare la audit. Cred că ar trebui să ne concentrăm și pe simplificarea regulilor pentru solicitanți. Și cred că ar trebui să găsim o soluție, dat fiindcă subiectul a fost abordat de multe ori. Trebuie să avem niște discuții detaliate cu oamenii care lucrează în domeniu, cu cei care construiesc acele uh, formulare de uh, înscriere, de solicitare și pe viitor să încercăm să le preluăm toate comentariile. Mulțumesc foarte mult. Îl rog pe domnul comisar să răspundă și după aceea îi dau cuvântul domnului Mitchell pentru răspunsuri. Mulțumesc. De aceea e util să avem o audiere pentru a ne putea auzi. Vă mulțumesc pentru participare. Multe dintre comentariile pe care le-am auzit se legau de amendamente practice care ar putea fi făcute chiar și fără uh, noile norme revoluționare ale regulamentului financiar, de exemplu abordarea mm, furnizării de informații. Nu e o chestiune care ține neapărat de regulamentul financiar. Principalul este să se sincronizeze normele sectoriale. Acesta a fost subiectul care a preocupat uh, intervențiile doamnei Tot, domnului Matila și ale lui Inga, care au întrebat ce ar putea fi făcut și ce s-a făcut în acest sens. Nu vă pot da prea multe informații referitoare la activitatea internă a Colegiului Comisarilor, dar eu am uh, pus accentul pe două aspecte din perspectivă practică. În primul rând, verificarea prefinanțărilor, uh, o problemă deja discutată în Parlament și la Curtea de Conturi și, în al doilea rând, sincronizarea și impunerea conformării la normele sectoriale uh, la spiritul și litera regulamentului financiar și a normelor de implementare. Nu e un exercițiu ușor. L-am testat într-un domeniu care este cel al cercetării, foarte relevant pentru domnul Matila, a fost un proces îndelung de cooperare cu doamna comisar Gagan Queen, care este responsabilă de acest domeniu și comunicarea domniei sale nu a fost din întâmplare comunicarea numărul 1, înainte de comunicarea privind regulamentul financiar fiindcă vorbim de un domeniu special și de beneficiari special care trebuie avut în vedere. Cred că am acordat foarte multă atenție acestui domeniu. Am văzut că există o bună cooperare cu doamna Gagan Queen cu privire la sincronizarea regulilor jocului. Interesant pentru mine a fost să aud ce ne-a spus domnul Mitchell, și anume că această situație de criză duce la o politică de coeziune mai atractivă. Poate asta ar trebui să fie un semn bun Uh, pentru noi și mai ales cu privire la poziția Regatului Unit uh, față de mediul european. Foarte interesant. Experiența doamnei tot în Concord, de asemenea, a fost una foarte interesantă, deși abordarea pare oarecum conservatoare, având în vedere dorința noastră de a aduce niște îmbunătățiri revoluționare la nivelul costurilor medii, a performanței. Pe când Concord uh, propune abordarea clasică și de aceea noi spunem că ușa este deschisă, aceste sume forfetare nu sunt obligatorii, sunt niște idei pe care le promovat. Dar sigur, putem rămâne și la regimul clasic, putem avea un regim orientat pe rezultate mai degrabă și Celelalte lucruri pe care le-ați menționat sunt foarte importante, de exemplu, eligibilitatea TVA-ului. Dar vreau să vă spun de experiența mea din 2005 referitoare la mecanismul ratelor de schimb. În normele de implementare, la articolul 8, se menționat, este menționat acest mecanism al ratei de schimb și um, ordonatorul de credite are permisiunea să adopte uh, ratele de schimb propriu-zise. În acest mediu financiar, în contextul financiar actual, ar putea să fie chiar mai important ca acești ordonatori de credite să poată lua această decizie. Fiindcă vorbim despre un context dificil, mai ales din perspectiva relațiilor dintre zona euro și zona non-euro. N-am să intru însă acum în detalii cu privire la viitorul euro, al zonei euro și posibilele îmbunătățiri. Însă, cum am spus, rata de schimb propriu-zisă este autorizată la nivelul acestor ordonatori de credit în regulamentul financiar. În general, ce vreau să spun este că acum lucrurile sunt la dispoziția dumneavoastră. A fost formulată această propunere, au loc negocieri îndelungi, cooperăm cu comisarii responsabili cu normele sectoriale, cum a fost cazul doamnei Gagan Queen și cel pentru cercetare, și acum inițiem procedura de codecizie normală. Și aici având în vedere că lucrăm cu oameni care au fost aleși de oameni și care răspund în fața cetățenilor, și anume vorbesc de deputați, de membrii Parlamentului, și de aceea e normal să spun că până în ianuarie 2012 ar trebui să finalizăm acest regulament financiar. E nevoie de acest lucru pentru a deschide drumul nu doar pentru îndeplinirea strategiei 2020 și a cheltuielilor orientate spre cercetare, dar și pentru a avea o bază stabilă pentru implementarea următoarei perspective financiare. Acestea sunt remarcile mele referitoare la comentariile sau întrebările dumneavoastră față de prezentarea mea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Iar acum, domnule Miciul, dacă doriți să răspundeți la întrebare și vă rog foarte mult să o faceți cât mai scurt. Vă rog. Dacă veți avea o intervenție prea lungă, voi fi nevoită să vă întrerup. Voi face tot ce pot pentru răspund la cele două întrebări. Uh, Cred că din perspectiva unui ONG, lucrul cel mai important este abilitatea, capacitatea de a avea un dialog cu cel care oferă creditul. Pentru că dacă este vorba de două organizații care își doresc ca proiectul să uh, aibă uh, rezultatele scontate. Deci această relație între donator și solicitant trebuie să aibă loc. Trebuie să ne gândim eh, de asemenea la aspectele de inovație în sectorul nostru, este foarte important. În un, Marea Britanie acest eh, fond european social este important și trebuie să se dezvolte în cadrul eh, situației actuale, trebuie să stimulăm creativitatea pentru că mecanismul anterior a creat dificultăți. În ce privește valoarea unor contracte mai ample, de asemenea, trebuie să vedem cum pot fi ele administrate și cred că trebuie să ne gândim că acele granturi în folosul comunității în clipa de față reprezintă un procentaj destul de mic în Marea Britanie, dar ele sunt menite să îmbunătățească viața beneficiarilor prin utilizarea fondurilor europene. Iar în ce privește subvențiile din partea statului, um, sumele puse la dispoziție din partea statului este de asemenea nevoie de o simplificări ale reglementărilor pentru trebuie să fie formulări cât se poate de clare, ușor inteligibile. De multe ori uh, reglementările sunt foarte stufoase. Deci, trebuie să ne gândim că toată lumea își dorește de fapt ca proiectul să fie încununat de succes, iar organizațiile trebuie să înțeleagă ce înseamnă aceste credite din partea statului pentru comunitatea mea. Și cred că în concluzie Trebuie să insistăm pe aspectele de simplificare. Există programe în partea Fondului uh, European uh, Social. Reglementările sunt ușor diferențiate față de alte fonduri, dar uh, birocrația rămâne în continuare foarte complicată după ce se ajunge la semnarea unui contract, iar progresele sunt analizate la cinci ani după demararea contractului. Uh, Organizațiile mele, eh, din acest punct de vedere, își doresc o simplificare. Și, eh, de asemenea, eh, o periodizare 5 ani, 7 ani, 12 ani ar putea să însemne un pas înainte. Acestea ar fi, pe scurt, răspunsurile mele. Mulțumesc foarte mult! În cadrul răspunsurilor și întrebărilor, doamna tot, dar de asemenea un răspuns foarte scurt. Mulțumesc foarte mult. Va fi un răspuns foarte scurt. Vă mulțumesc, doamna președintă, pentru că trebuie să uh, răspund la uh, întrebările care mi-au fost adresate. Apreciem foarte mult dialogul pe care îl avem cu serviciile Comisiei, colaborăm de uh, decenii cu ele. Știm că este foarte dificil să modifici orice fel de regulă, chiar uh, cât mai puțin. În acest sens, uh, aș spune că reacția noastră nu este să apărăm o formulă tradițională, o formulă clasică, ci să practicăm un fel de real politic. Și dacă putem fi cinstiți, eu cred că dacă acesta va fi baza pentru noua perspectivă financiară și mă refer la perioadele de trei ani, eu cred că după aceea pentru noua perspectivă financiară chiar va trebui să schimbăm Uh, regulile, pentru că până atunci serviciul de politică externă va intra în uh, funcțiune, va exista o altă dinamică a regulilor, vor exista uh, alte părți direct interesate care se vor implica și va trebui să avem propuneri mai revoluționare. Și probabil va trebui să studiem acest document pe care nu l-am primit decât astăzi cu propunerile de simplificare. Înțeleg că documentul a fost uh, finalizat abia vinerea trecută. Deci, uh, noi ne dorim finalizarea și adoptarea până în 2011. Mulțumesc foarte mult. Bineînțeles că uh, Parlamentul își asumă și rolul de mediator al comunicării între Comisie și ONG-uri. Predau acum conducerea acestei discuții președintelui din Comisia pentru Control Bugetar. Vă rog. Noi, în proseguire, Mulțumesc! Vom continua cu audierile și vreau să vă spun că pentru noi, în această etapă, sunt foarte importante, având în vedere procedura de codecizie. Vrem să aflăm detalii de la dumneavoastră ca experți pentru a identifica aspectele critice și pentru a vedea care sunt posibilele îmbunătățiri utile în această fază legislativă. Îi dau cuvântul domnului Richard Doherty de la Deloitte Consulting, care ne va vorbea, vorbi despre reformarea regulamentului financiar al Uniunii Europene, experiența ultimelor reforme din 2005. Aveți cuvântul. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca și ceilalți vorbitori, vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să aduc o contribuție azi. Noi am monitorizat aceste chestiuni ca și consultanți de mulți ani, am colaborat cu Comisia în ceea ce privește gestiunea financiară și auditul. De asemenea, am realizat mai multe studii pentru aceste două comisii din anul 2006 și până acum. Trebuie să vă spun că majoritatea materialelor pe care le-am pregătit au fost deja discutate de către uh, comisari și alți vorbitori, așadar voi spune câteva chestiuni preliminare și apoi mă voi concentra pe ultima parte a prezentării mele, ca să nu mai vorbesc atât de mult despre granturi, pentru că s-au discutat deja granturile. Este foarte ușor să fii critic în acest domeniu mai ales cei care beneficiază de pe urma fondurilor europene sau ar dori să beneficieze de aceste fonduri, foarte adesea subliniază deficiențele și modul în care procesele nu funcționează atât de bine. Cred că această dezbatere și dezbaterile recente în acest context au arătat că există un nivel de maturitate care se conturează și părțile interesate înțeleg tot mai mult care sunt constrângerile uh, în care comisia trebuie să opereze și invers. Și cei din uh, comisie, cei de la Direcția Generală Bugete au fost foarte deschiși uh, și au abordat această chestiune foarte complexă a reformei regulamentului financiar în ultimii ani într-un mod foarte constructiv. La ce mă refer când spun constrângeri? În mod clar, există această problemă a culturii administrative în cadrul Comisiei. Un fost director general al DG Buget mi-a spus odată când am întrebat dacă credea că viteza reformei uh, era cea pe care o aștepta. A spus, e bine, am lucrat doar 6-7 ani și avem nevoie de 20 de ani. Bine, poate că aceasta era o exagerare, dar ilustrează dificultățile de schimbare a culturii administrative în cadrul unei organizații cum este Comisia Europeană. Aceasta, haideți să fim sincer, este foarte expusă la aceste critici simpliste din partea mass media, din partea politicienilor, în anumite contexte, nu neapărat cei din aceste comisii, mai degrabă la nivelul statelor membre, politicienii vor uh, sări în sus atunci când uh, există imperfecțiuni ale gestionării financiare sau când apar uh, suspiciunile de fraudă sau uh, se inițieze procedura de încălcare a tratatelor și vor crea în mass media o întreagă poveste la care comisia trebuie să răspundă și care creează un fel de uh, exagerare ca apărare. Deci cred că trebuie să vedem foarte clar care sunt solicitățile legitime ale utilizatorilor și beneficiarilor fondurilor europene și să creăm un uh, echilibru între acestea și mediul administrativ și cel politic să continuăm astfel dezbaterea constructivă, așa cum este ea reprezentată și aceasta în audiere, pentru a ajunge la un sistem mai matur în timp. În ceea ce privește comentariile mele, vreau să mă refer la obiectivele reformei în ultimii cinci ani, să comentez asupra rezultatelor obținute, și apoi să aduc câteva idei pentru viitor. După cum am spus mai repede, prin punctul 1 putem să trecem foarte repede, pentru că majoritatea acestor lucruri au fost deja menționate. Foarte scurt în ceea ce privește achizițiile. Comisia, uh, în propunerea sa de reformă, propune creșterea pragului pentru achiziții de mică valoare, pentru a, a accelera procesul de uh, decizii asupra ofertelor printr-un proces eficientizat, de asemenea, în spiritul legislației privind achizițiile publice, să creadă, crească calitatea acestora prin creșterea concurenței, în al patrulea rând să eficientizeze procesul de achiziții prin uh, contractele cadru, pentru ca contractarea să fie mai facilă și ne, în, suntem încurajați să vedem că această tendință este din ce în ce mai bine stabilită și toate instituțiile Uniunii Europene vor beneficia de pe urma acestor uh, contracte cadru și, de asemenea, uh, garanțiile bancare care au reprezentat un cost major pentru ofertanți în trecut sau pentru contract, contractori acestea de asemenea au fost simplificate, au fost scăzute fără să scădea și controlul financiar. În ceea ce privește granturile, o, ideea era să se simplifice procesul, să existe o decizie simplă în loc de acordul formal pentru un grant, să existe niște praguri mai ridicate pentru rambursările sub formă de sume forfetare, am auzit despre aceste lucruri, mișcarea către rate unice și reformele în acest domeniu și, de asemenea, perioade de solicitare mai extinse, astfel încât beneficiarii să poată înțelege care este ce se oferă, ce se solicită și să poată să-și pregătească dosarele de candidatură. Dat fiind că uneori acest lucru necesită uh, o mare eforturi administrative și, de asemenea, tot în ceea ce privește granturile, uh, prefinanțarea automată și nu pe bază de solicitare și, de asemenea, reforma privind dobânzile, care, au fost, care a fost menționată mai ales de colegul meu din cercetare. Cel al treilea domeniu în care, din punctul nostru de vedere, reformele doresc să schimbe ceva sunt, în primul rând, transparența. Trebuie să fie mult mai clar cine a primit uh, granturi, trebuie să existe informații și către uh, candidații care nu au avut succes. Am văzut uh, îmbunătățiri uniforme în acest domeniu în ultimii ani, iar serviciile comisiei uh, furnizează răspunsuri foarte clare uh, către ofertanții care nu câștigă proiecte. De asemenea, în ceea ce privește granturile, e nevoie de definiții foarte clare, mai multă claritate în acordurile de granturi, uh, publicarea celor care au fost uh, acordate și, de asemenea, eforturile de a ajuta pe uh, candidați să înțeleagă pentru ce solicită finanțare. În ceea ce privește transparența, în continuare, funcționarii Comisiei utilizează uh, instrumente cum ar fi sistemul de alertă timpurie pentru privind contractorii și uh, beneficiarii și mai multă claritate și o mai mare protecție a datelor. Acestea sunt obiectivele. În ceea ce privește rezultatele din punctul nostru de vedere, Există patru sau cinci domenii unde credem că există progrese clare, tangibile. În primul rând, în ceea ce privește accelerarea plăților. Aceasta a fost o mare problemă în decursul anilor, dar în mod clar, eforturile au dat rezultate. Sigur că situația nu este ideală, nu va fi niciodată ideală, dar s-a observat o accelerare substanțială. În al doilea rând, informarea financiară pentru toate părțile interesate. Comisia publică acum date pentru toate părțile interesante, Parlament, state membre, organizații externe, uh, to- toți acești actori pot vedea mult mai clar care este poziția financiară. În al treilea rând, obiectivele privind achizițiile au fost atinse într-o oarecare măsură. Am vorbit despre criteriile de selecție și excluderea candidaților, un proces în doi pași. Multe serviciile comisiei solicită acum doar câștigătorilor procesului de achiziție să îndeplinească toate criteriile nu este cazul tuturor serviciilor. În multe cazuri, toți ofertanții trebuie să întocmească dosare voluminoase, dar am văzut progres în acest domeniu. În ceea ce privește granturile, am menționat deja reducerea poverii administrative, ca, care a fost uh, un punct uh, foarte uh, dezbătut, și, de asemenea, ideea de preînregistrare și de depunere electronică a documentelor. La nivel european, Uh, uh, lucrurile nu stau atât de bine cum ar trebui să stea, dar serviciile încep să fie tot mai deschise către aceste idei și uh, se vorbește de o, un loc central, de um, o instituție centrală de înregistrare care a ajutat mult în acest sens. În ceea ce privește punctele slabe, nu trebuie să repet ceea ce au spus colegii mei, uh, despre dificultățile pe care le întâmpină în gestionarea granturilor odată ce le-au primit. Se vede foarte clar că există inconsecvențe în interpretarea și în aplicarea regulilor financiare. Mii de funcționari încearcă să gestioneze acest proces, dar dacă nivelul de confuzie și de povară administrativă care se creează pentru beneficiari este atât de mare încât îi descurajează să se implice în program, atunci e clar că investiția din partea Comisiei nu este suficientă și că trebuie făcute mai multe eforturi și trebuie acordată o atenție detaliată. S-a făcut acest lucru într-o audiere specială care a avut loc la Comisie în ceea ce privește programele de cercetare cu câteva săptămâni în urmă. Și revin la această idee a culturii observăm o, o teamă de erori care continuă în, uh, rândul, în rândul funcționarilor publici. Am făcut un studiu acum uh, câțiva ani pentru Parlament um, în care am analizat răspunderea juridică și personală a funcționarilor și am observat că nu atât de mult uh, riscul juridic uh, era cel care îi speria pe funcționar, ci mai degrabă riscul de a fi expuși, de a uh, fi văzut de toată lumea ca o persoană care a făcut o greșeală. Și cred că ar trebui să încercăm să ajungem la acest concept de uh, rată tolerabilă de eroare, să vedem ce putem să acceptăm la nivel macro, pentru ca funcționarii publici să fie mai încrezători, să poată să se focalizeze mai mult asupra calității și eficacității uh, finanțării și gestionării și să nu fie a, uh, atât de uh, temători în ceea ce privește implementarea 100% fără erori. În ceea ce privește viitorul, am evidențiat aici cinci puncte care eu cred că sunt reprezentative pentru ceea ce discutăm astăzi. Ce ne-ar ajuta? Uh, rata de eroare acceptabilă sau tolerabilă, admisibilă, este clar un, un pas bun. Uh, o mai bună comunicare a regulilor, de asemenea, promovarea unei culturi administrative în care actorii financiari să, numărul actorilor financiari să fie redus la minimul juridic, pentru că am identificat cazuri în care sunt uh, implicați mai mulți uh, comisari în aprobarea deciziilor de plată. Și aici trebuie, făcut, uh, trebuie făcute eforturi și se pot face progrese substanțiale pentru a accelera procedurile. O interpretare uh, uniformă a regulilor și niște ghiduri foarte clare. După cum am spus mai devreme, acest punct este clar pentru că se face și o presiune foarte mare aici și, de asemenea, în ceea ce privește auditul. Acest lucru s-a discutat la uh, o audiere publică despre finanțarea cercetării acum câteva săptămâni. Uh, Sigur că am vorbit despre conceptul de eroare tolerabilă și sigur, sunt sigur că și colegul de la Curtea de Conturi va vorbi despre aceste lucruri. Prevenirea erorilor și asigurarea uh, unei, unui nivel minim de erori este uh, calea mai bună decât rectificarea acestora sau pedepsirea lor. Și, de asemenea, trebuie să ne uh, lărgim puțin perspectiva, să nu ne uităm doar la uh, regulile stricte. În uh, articolul 27.3 din regulamentul financiar se spune că toate activitățile în comisie trebuie să fie în contextul unor obiective clare și concrete, care apoi să fie măsurate prin niște indicatori de performanță și care să fie, uh, care să fie rezultate care să fie raportate și monitorizate. Acest lucru este lăudabil, dar nu a fost pus în aplicare în cultura de lucru și metodele de lucru ale comisiei, nu în, cel puțin nu în spiritul uh, acestui uh, articol. Există niște trăsături ale um, măsurării, cuantificării bunei performanțe care sunt importante. Planificarea anuală în fiecare direcție generală și apoi raportarea anuală cu privire la implementarea planurilor această cultură este într-un prim stadiu de maturitate. Uh, deocamdată, experiența nu ne arată uh, un spirit de planificare strategică și de monitorizare a acesteia pe care ne-l dorim și cred că ar, ar, am avea beneficii, comisia ar avea beneficii enorme dacă ar implementa aceste sisteme în toate direcțiile generale. Uh, de asemenea, trebuie să existe un sistem care să fie deschis la o evaluare constructivă și constantă și care să permită instituției să planifice într-o manieră mai uh, eficace, nu doar la nivel anual, ci și în cadrul perspectivei multianuale, pentru a uh, dezvolta odată planificarea programului de lucru a Comisiei și apoi uh, cuantificarea măsurii în care obiectivele au fost um, atinse sau nu, astfel încât deciziile să fie bazate pe fapte și pe evidență. Mulțumesc! <coughs> Grazie. Mulțumesc! Grazie, do la parola adesso. Dau acum cuvântul avocatului Domenico Di Martino, care ne va vorbi despre obligațiile statelor membre privind execuția bugetului conform articolului 317 din tratat privind funcționarea Uniunii Europene. Președinte, ringrazio per... Eh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru această sarcină onorabilă pe care mi-ați dat-o de a participa la această întâlnire a Comisiei dar fiindcă nu avem timp mult la dispoziție, n-am să mai vorbesc despre partea introductivă a prezentării mele, care situează situația în cadrul sociopolitic ce a dus la adoptarea tratatului de la Lisabona și n-am să vorbesc nici despre caracteristicile normelor care au legătură cu tratatul. Având în vedere obligațiile statelor membre în sensul articolului 317 din tratatul privind funcționarea UE, consider că trebuie să se utilizeze un criteriu logic de interpretare și nu să se respecte neapărat litera tratatului și să se coreleze conținutul acestei norme cu celelalte norme care sunt parte din același capitol al tratatului. Este evident că fiecare stat membru are obligația să furnizeze o colaborare concretă și corectă cu Comisia pentru a stabili uh, faptul că bugetul comunitar este pus în aplicare și executat în mod corespunzător. Acest articol se referă atât la colaborarea între statele membre la redactarea bugetului, cât și la responsabilitatea Comisiei privind utilizarea corectă și adecvată a resurselor conform principiilor unei bune gestiuni financiare și um, conform principiului îndeplinirii obiectivelor comunitare. Acest lucru permite ca corectitudinea și adecvarea cooperării din partea statelor membre la comisie să poată să fie proporțională și măsurată atât din perspectiva elementelor uh, bugetare, cât și din perspectiva controlului și execuției bugetului însuși. Articolul 310 din tratat prevede că toate intrările și cheltuielile Uniunii Europene trebuie să fie obiectul unor previziuni pentru fiecare fiecare exercițiu financiar și trebuie să fie introduse în bugetul anual, în conformitate cu un cadru plurianual care acoperă o durată niciodată mai mică de 5 ani. Articolul prevede că în buget intrările și cheltuielile trebuie să fie echilibrate și astfel se introduce principiul conform căruia toate resursele proprii ale Uniunii Europene trebuie să fie utilizate pe durata exercițiului financiar conform indicațiilor care trebuie să fie puse în aplicare prin această cooperare între statele membre și Comisie. Și atunci, această cooperare reprezintă, din perspectiva funcționării sale, un element important de referință pentru Comisie atât din perspectiva adoptării mijloacelor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor comunitare, cât și din perspectiva executării programatice corecte ale bugetului, care urmărește îndeplinirea obiectivelor stabilite. Cerința derulării unei bune cooperări între statele membre pentru îndeplinirea rezultatelor pe care le are în vedere Uniunea Europeană introduce profilul nevoii unei activități de prevenire cu privire la indicațiile furnizate de statele membre um, pentru execuția bugetară. Și în faza de execuție bugetară, conform previziunilor disciplinei bugetare, trebuie să se identifice orice posibilă utilizare ilegitimă, ilegală a resurselor pentru a asigura respectarea indicațiilor furnizate în faza de previziune bugetară. Deci, statele membre au obligația preliminară de a formula niște indicații corecte referitoare la estimarea cheltuielilor care să se bazeze pe niște cerințe efective și care să se bazeze pe perspective uh, fiabile pentru a reflecta atât interesele statelor membre cât și interesele europene. De asemenea, statele membre au obligația de a garanta punerea în aplicare a bugetului, respectând regulile și principiile unei bune gestiuni financiare care sunt prevăzute în legislație, în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru care uh, au fost uh, elaborate bugetele respective. Cerințele statului membru trebuie să fie relevante și din perspectiva sectoarelor teritoriale. aceste cerințe fiind elementul de bază pentru alocarea resurselor financiare în cazul uh, pregătirii anuale a bugetului. Și atunci, având în vedere obligația specifică, mai degrabă decât colaborarea generică atribuită de articolul 317 statelor membre ale Uniunii Europene, în vederea unei corecte uh, colaborări pentru execuția bugetară, deci din această perspectivă rezultă nevoia de a respecta articolul 122 uh, din tratat, care se referă rapoartele de politică economică. Conform acestui articol, problemele care pot să existe la nivelul statelor membre pot să fie urmate de adoptarea de sancțiuni multilaterale. În cazul în care Comisia consideră că uh, activitățile statului nu sunt coerente cu uh, indicațiile Comisiei, este prevăzută posibilitatea de a transmite niște avertizări acelui stat cu posibilitatea de a face publice acele recomandări. Într-un astfel de caz, în mod specific, pot să fie adoptate modalitățile prevăzute în procedura de supraveghere multilaterală. Prin urmare, având în considerare aceste dispoziții de natură disciplinară în vederea îndeplinirii acestor obiective comune pentru statele membre și cu Uniunea Europeană, este absolut nevoie ca statele membre să își respecte obligațiile care le revin uh, din gestiunea aceasta repartizată prevăzută în articolul 317 din tratat. Și atunci, atât generic din perspectiva îndeplinirii obiectivelor exercițiului anual sau plurianual, cât și în mod specific din perspectiva luptei împotriva fraudei, care este de altfel menționată în articolul 310 din tratat și prevăzută în dispozițiile articolului 325, toate aceste activități sunt relevante. existența unor activități ilegale se concretizează în ceea ce privește protecția legalizării în verificarea activităților derulate pe teritoriile naționale ale statelor membre și în cerințele de ca aceste state membre să coopereze pentru a ajunge la rezultate pozitive în acest domeniu al luptei împotriva fraudei care se duce la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să adăugăm faptul că independent de examinarea analitică a acestor forme de utilizare ilicite, există riscul unei proaste utilizare a resurselor și riscul unei furnizări neclare de elemente pentru analizarea bugetului toate aceste lucruri trebuie mm, combătute uh, la toate nivelurile, fiindcă există activități care sunt derulate în scopuri individuale și nu pentru îndeplinirea intereselor colective. Tratatul a prevăzut măsurile care sunt adoptate în cadrul național de statele membre, conform sistemelor juridice din statele respective, pentru a putea contracara aceste tentative de fraudă și statele trebuie să adopte o serie de măsuri pentru a se asigura că frauda care a fost uh, um, comisă este combătută pentru respectarea intereselor comune și pentru a ne asigura că nu se îndeplinesc activități care să dăuneze Uniunii Europene. Și în acest sens, statele membre au obligația, conform dispozițiilor normative, să coopereze cu Comisia în vederea organizării uh, și adoptării măsurilor de protecție a intereselor financiare care astfel blochează uh, posibilitatea de continuare a fraudelor la nivelul uh, fondurilor comune prin intermediul uh, intervenției autorităților relevante și prin intermediul colaborării dintre acestea pentru a se asigura că fondurile comunitare sunt utilizate în mod adecvat pentru îndeplinirea obiectivelor pentru care au fost uh, de, de, um, distribuite. Și atunci, Dispozitivul articolului 317 din tratat prevede identificarea unui rol pentru statele membre mai amplu, uh, care depășește o simplă cooperare. Și de aceea um, prevederile legislative trebuie um, abordate în acest sens. Termenul cooperare, care se regăsește la acest articol 317, creează și ipoteza unei responsabilități a părților în cazul în care nu există o conformare la prevederile articolului. Obligativitatea activităților de control și de revizuire contabile care le revin statelor membre în ceea ce privește execuția bugetară prevede modalitățile conform cărora fiecare instituție trebuie să participe la executarea propriilor sale cheltuieli, având uh, responsabilitatea responsabilitatea în cazul neconformării. Și atunci, Există această interdependență între responsabilitățile și activitățile de colaborare care se derulează între statele membre și comisiile relevante. Din acest punct de vedere rezultă și nevoia de autoprotecție la nivelul comisiilor de specialitate din perspectiva execuției bugetare atunci când există anumite neconformări cu privire la indicațiile furnizate către statele membre și atunci când există bănuiala că aceste indicații nu um, sunt îndeplinite așa cum trebuie. Deci trebuie să existe o formă de autoprotecție reprezentată de capacitatea pe care comisia o are de a pune în aplicare derogări la fiecare capitol sau subcapitol din buget. Având în vedere posibilitatea de a cenzura neconformarea din partea statelor membre, deci neconformarea acestora la criteriile care țin de o corectă cooperare, atunci când au existat solicitări de clarificare din partea comisiei, care au fost chiar făcute publice, deci când există așa ceva și statul membru persistă în comportamentul său de neconformare la dispozițiile legislative, sau când justificările furnizate nu sunt adecvate sau întemeiate și nu pot fi acceptate de către comisie. Deci, în astfel de situații, comisia este îndreptățită să inițieze procedura de infracțiune prin care să se conteste neconformarea statelor membre și în această primă fază Comisia, având în vedere neconformarea statelor membre la indicațiile existente, deci neadaptarea lor sau neconformarea lor la prevederile articolului 317, Comisia are posibilitatea să notifice Curtea de Justiție în acest sens. Aceasta este perspectiva din care trebuie analizată conținutul propriu-zis al articolului 317 care nu trebuie să fie examinat din perspectiva unui criteriu hermeneutic, pur și simplu literal, ci trebuie să fie examinat și aplicat în practică, um, făcând legătura dintre conținutul său și uh, conținutul celorlalte articole din tratat. Mulțumesc! Grazie, Mulțumesc, domnule avocat Di Martino pentru această prezentare și acum dăm cuvântul vicepreședintelui Curții de Conturi, domnului Norbert Hauser, care ne va vorbi despre declarația de asigurare din sistemele federale în cadrul gestionării repartizate conform articolului 5.3 litera B din regulamentul financiar al Uniunii Europene. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că am ocazia să vă împărtășesc câteva gânduri, poate că nu sunt doar gânduri vechi, ci și câteva gânduri noi în legătură cu problematica în discuție. Am putea poate începe spunând că în Europa avem o problemă. Începând cu 1994, Poate că am fost inițial surprinși, după aceea n-am mai fost atât de surprinși că am uh, avut de uh, elaborat asemenea declarații de asigurare de la un an la altul în legătură cu fondurile eh, care eh, nu au fost cheltuite, mai ales în ce privește fondurile structurale, așa cum trebuie. Asta v-a necăjit pe dumneavoastră în calitate de europarlamentar. Probabil că s-a supărat foarte tare și Comisia să eh, facă asemenea constatări, dar până la urmă, evident că s-au supărat și contribuabilii care trebuiau să furnizeze acești bani. E bine, atunci ne-am întrebat ce putem face. Nimic, absolut nimic, pentru că de la un an la altul am primit uh, constatarea că lucrurile nu funcționează cum trebuie. În cele din urmă am tot constatat că lucrurile nu au funcționat bine. Ei bine, atunci uh, am zis să facem un bilanț global, uh, anual și uh, ceea ce era prevăzut în prevederile sectoriale uh, și uh, informațiile pe care diversele organisme administrative trebuiau să le furnizeze au fost sintetizate și la nivelul curții de conturi am analizat ceea ce trebuia analizat. Dar într-un stat federal, cum este uh, Germania, cele 16 landuri uh, fac asemenea sinteze, după aceea există cineva care le trimite la instituțiile europene. Noi, în calitate de controlori externi financiari, ne-am întrebat care este efectul. Există vreo valoare adăugată? Există vreun avantaj? Și am ajuns la concluzia că nu există o valoare adăugată, nu există avantaje. Pentru că dacă ne gândim uh, la ce uh, uh, financiar se referă datele și pe de altă parte la ce an financiar se referă concluziile Curții Europene de Conturi, atunci vom vedea că declarația de asigurare se referă la anul financiar N-1. Iar sumarul anual se referă la N-2. Asta înseamnă că dacă primiți o declarație de asigurare pentru anul 2010, ea se referă la 2009, dar uh, sinteza anuală se referă la anul 2008. Care este avantajul? Absolut nimic uh, pentru declarația de asigurare. Este vorba despre fondurile structurale. Dacă ne uităm la domeniul agricol, atunci constatăm că există un gol de aproximativ o lună și jumătate pentru că această sinteză anuală la fondurile agricole întotdeauna ă, ține până la 15 octombrie ale unui an și avem acel gol de la 15 octombrie până la finele anului respectiv. Deci nu există o acoperire totală a ceea ce se uh, analizează de către Curtea Europeană de Conturi și ceea ce ar putea să vă ajute pentru viitor. Și Curtea de Conturi austriacă a verificat din acest punct de vedere lucrurile ca și noi, a existat o comandă de expertiză expertiză la un institut de cercetare și concluzia a fost că această sinteză anuală nu aduce niciun fel de valoare adăugată. După aceea ne-am gândit ce uh, am putea face, să avem niște declarații naționale din partea statelor membre și există asemenea declarații naționale, dar ele nu sunt comparabile între ele. Deci, iarăși, nu ne ajută să tragem niște concluzii sugestive. Pentru că ceea ce trebuie să știți, și voi reveni asupra acestei idei, unde se comit greșeli și de ce se comit greșeli, deci această analiză a erorilor, până în zilele noastre, nimeni nu a putut să o facă convingător. Deci, declarațiile naționale vin din diversele state membre și constatăm că ele nu sunt comparabile, cum spuneam. Deci, și aici o asemenea declarație de asigurare națională nu ne ajută să tragem concluzii. Dacă ne dorim o declarație națională, atunci trebuie să existe un temei legal unitar pentru ca declarațiile de asigurare naționale să poată deveni comparabile. Iar dumneavoastră, Comisia trebuie să știți ce trebuie să conțină aceste declarații de asigurare, cum trebuie ele să fie alcătuite, astfel încât toate statele membre să răspundă la aceleași întrebări pentru ca dumneavoastră după aceea să puteți compara rezultatele declarațiilor naționale. Doar atunci am putea trage un folos din această analiză. Bineînțeles că trebuie să vă întrebați și cât costă un asemenea control și dacă cheltuielile și avantajele sunt într-o relație echitabilă. Bun. E bine, cine trebuie să verifice aceste lucruri? Deloitte sau un auditor extern? Bineînțeles că un uh, auditor extern Uh, este dispus să analizeze asemenea declarații naționale. Dar trebuie să fie atenți la faptul că acest control extern nu trebuie să se uh, transforme într-o parte a procesului, deci să-și asume niște atribuții și competențe executive. Pentru că în acel moment independența auditorului extern se pierde și nu mai ajungem la concluziile pe care le dorim verificarea unor declarații naționale de asigurare. Da, dar în afara procesului executiv. Revin la declarația de asigurare a Curții Europene de Conturi, conform articolului 87, Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. În articolul 287 nu se spune cum trebuie să arate o asemenea declarație de asigurare. Se precizează doar că ea trebuie să fie uh, furnizată anual. Dacă ești nemulțumit de această de declarație de asigurare și eu am auzit foarte multe observații critice și nemulțumiri chiar și în această încăpere, atunci modificați lucrurile, aveți posibilitatea inițiativei pentru a încerca să progresați în această chestiune. Ce trebuie modificat? Astăzi avem o declarație de asigurare despre orice. Deci este vorba despre uh, măslinii din uh, Grecia care ar trebui să fie comparați cu măslinii din Finlanda, chiar dacă în Finlanda nu există măslini, plantații de măslini. Ei bine, uh, se verifică cum funcționează programele privind piața uh, muncii la sud cu uh, funcționarea de la Nord. Asta nu poate fi concludent. Dumneavoastră aveți nevoie de rezultate per stat membru. Dumneavoastră trebuie să știți care este rata de eroare Uh, unde și în ce stat membru și trebuie să analizați cauzele. Ori asemenea informații nu vi se furnizează. Curtea Europeană de Conturi ne spune nu dispunem de un personal suficient de mare pentru a putea face acest lucru. Nu avem suficienți auditori pentru a ne da răspunsurile la asemenea întrebări. E bine, declarația de asigurare pe țară, pe fond structural, ar fi necesară, astfel încât să puteți analiza lucrurile, să vedeți uh, care este cauza erorilor și pentru a putea afla în felul acesta cum pot fi ele eliminate pe viitor. Comisia a schițat maniera în care articolul 53A al regulamentului financiar ar trebui să fie formulat. Iar eu aici am câteva întrebări pentru că citindu-l nu prea înțeleg lucrurile. În articolul 53, aliniatul 4, ă, la un moment dat ă, se spune la litera C trebuie să fie subiectul unei auditări externe. Ei bine, ă, o asemenea ă, audit extern supus unui organism independent, asta înseamnă că sunt două unități care sunt supuse verificării, că trebuie să existe acest control. Asta înseamnă că ele trebuie să ă, fie verificate o dată pe an, cu o anumită ritmicitate, regularitate sau ă, ocazional, iregular. Cine să ă, fie acest organism de auditare. După aceea, în articolul 53a, aliniatul 4, litera C, se pune din nou întrebarea cine este cel care trebuie să uh, efectueze auditul extern al organismului responsabil. Și 53A nu ne dă niciun răspuns. După aceea, 53A, aliniatul 5, litera uh, D cine să facă această declarație de asigurare managerială. Care este dorința comisiei din acest punct de vedere? Aș fi recunoscător dacă ne-ați furniza anumite informații suplimentare pentru a clarifica lucrurile și pentru a încheia scurta mea contribuție. Vă rog, asigurați-vă că se va face o analiză a erorilor, să vedeți cine le comite, de ce, care sunt cauzele, pentru că abia atunci aveți avea posibilitatea să evitați erorile pe viitor, așa cum au propus și antevorbitorii mei. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Grazie, Mulțumim pentru această intervenție din partea doamnei, domnului Hauser, acum doamna Gressler, în prima parte a discuțiilor. Mulțumesc foarte mult! Și cea de-a doua parte a fost foarte interesantă. Mulțumesc pentru efortul depus și pentru demonstrația că se poate spune uh, foarte mult și în 10 minute. Am câteva întrebări. Ceea ce uh, ne preocupă pe noi uh, este uh, încălcarea prevederilor legale de către statele membre. Iar exemplul Greciei din acest punct de vedere este concludent. Noi, de fapt, am știut întotdeauna că acolo există probleme. Controlorii uh, bugetar, financiar, întotdeauna au știut acest lucru, dar a fost numai vârful icebergului pe care l-am văzut. Ei bine, Comisia a descris lucrurile foarte bine în ce privește uh, domeniul în care evoluează Comisia cu inițiativele sale, dar noi trebuie să determinăm Comisia ca încălcările legale de către statele membre să fie monitorizate consecvent și semnalate, fără ca cineva să-i spună ai dreptul să faci acest lucru. S-a văzut asta în uh, legătură cu criza monedei unice, euro. Nu poți să faci pe oameni să fie mai curajoși decât uh, sunt. Întrebarea este cum putem determina Comisia să urmărească automat aceste încălcări ale regulamentelor și uh, legislației de către statele membre. Pentru că dacă um, nu se face asta, atunci noi nu mai putem funcționa ca un stat de drept. Deci sunt câteva elemente la care trebuie să ne gândim dacă lucrurile vor continua așa ca până acum, nici măcar nu trebuie să mai elaborăm un regulament financiar uh, mai detaliat, mai clar, mai simplificat, dacă oricum nimeni nu-l respectă ce facem cu statele membre care nu îl respectă. Și uh, nu știu dacă acum din partea Comisiei Europene, după ce a plecat domnul comisar, uh, va mai putea vorbi cineva, dar eu aș fi recunoscătoare dacă am putea să ne referim la câteva puncte care sunt neclare este vorba despre riscul tolerabil, eh, vreau să-i spun asta domnului comisar Șemeta și aș fi vrut să-i spun asta și domnului comisar Lewandowski, că eh, dacă modificăm mult, asta nu înseamnă automat că am și îmbunătățit lucrurile, că mai ales neclaritățile din articolul 53 aș fi avut o serie întreagă de întrebări și de nevoi de eh, lămurire și ar fi necesar să obținem clarificare inclusiv în ce privește riscul toleral. Iar articolul 28 care a fost prezentat, vreau să vă spun de pe acum că mie nu-mi spune nimica, este foarte vag, este foarte imprecis, nu ne ajută să uh, avansăm, este un fel de cartof fierbinte care ni se pune în uh, brațe, dar uh, care nu ne ajută să rezolvăm lucrurile. Mai am și o întrebare în legătură cu calitatea activității curților de conturi și aș vrea să-l întreb și pe expertul italian care a analizat din acest punct de vedere tratatul când este vorba despre auditorul extern. Avem o întreagă grădină zoologică mm, cu care ne confruntăm. Pentru că, mm, cel puțin mm, Uh, în Grecia auditorii nu au fost niciodată independenți și pur și simplu erau supuși Ministerului Finanțelor din uh, țara respectivă. Noi insistăm pe acest aspect al independenței, dar trebuie și să uh, primim garanții că um, acest lucru uh, ne va fi favorabil. Ce facem? Uh, exercităm o presiune și în ce privește uh, structura curților de conturi astfel încât ele să devină într-adevăr organisme independente în statele membre. Poate că merită să ne gândim și la asta. Mulțumesc foarte mult! În ceea ce privește comisia, dacă doriți să luați cuvântul, avem aici directorul general Jean Jean, care se poată răspunde la întrebările puse de doamna Gressler. Vă rog. Domnule președinte, în ceea ce privește intervenția doamnei Gresle, riscul tolerabil de eroare. Pe lângă adoptarea propunerii de regulament privind acest regulament, a existat și un document referitor la riscul tolerabil de eroare, care clarifică și completează propunerile făcute în cadrul articolului 28b. În acest sens, aș dori să spun câteva lucruri. În primul rând, cu privire la acest indice de eroare, el trebuie calculat anual în majoritatea cazurilor lucrăm pe programe care sunt multianuale și în multe cazuri erorile detectate în anul N sunt corectate în anul N plus 1 sau N plus 2. Deci indicele de eroare, așa cum rezultă el din gestionarea uh, la sfârșitul perioadei, este inferior indicelui de eroare care a fost identificat într-un an anume. În al doilea rând, ca răspuns la intervenția domnului Hauser, aș vrea să vă spun că în ultimii cinci ani, din perspectiva gestionării statelor membre, indicele de eroare peste 5% a, a scăzut de la 60 la 30%. Deci s-au făcut eforturi considerabile și s-au obținut rezultate relevante. În al treilea rând, în ceea ce privește riscul tolerabil de eroare, așa cum a spus domnul comisar, nu este vorba de a ne declara mulțumiți cu acest indice de eroare. Evident, pentru comisie, în contextul propunerii sale, este vorba de a continua cu cel mai mare nivel de supraveghere pentru a reduce erorile, folosind maximul de resurse disponibile, dar acest lucru este făcut în limita posibilului. Există un, o etapă la care costul marginal al controlului devine atât de mare încât ar putea să fie mai mare decât economiile care pot fi realizate reducând acest indice de eroare. Și din perspectiva gestionării fondurilor publice și din perspectiva gestionării banilor contribuabilului, trebuie să stabilim un punct de echilibru între această dorință de control a cheltuielilor, uh, între obiectivul de a reduce erorilor pe de o parte și pe de altă parte între costurile implicate de această activitate. Cam asta pot să spun, domnule președinte, ca răspuns la intervenția doamnei Gresle și dacă îmi permiteți, aș vrea să corectez o greșeală faptică în prezentarea domnului Hauser, care ne-a spus că pentru fondurile structurale uh, se prezintă uh, rezultatul anual pentru anul N-2. În data de 1 februarie se prezintă declarația anuală a anului anterior. Deci în anul N, în 1 februarie se prezintă rezultatul anului N-1, nu minus 2, din partea autorităților. Și aș vrea să spun că în ceea ce privește propunerile noastre, noi cerem să existe o declarație anuală de gestiune, o declarație de asigurare anuală în ceea ce privește fondurile în gestiune repartizată și această declarație anuală trebuie să fie semnată de autoritățile competente acreditate în acest sens în statele membre. Evident, nu va fi semnată la nivel politic și am înțeles cele spuse de domnul Hauser și vreau să spun că da, e adevărat. Discuția este una profund politică, dar la nivelul autorității de gestiune, declarația sa de asigurare va fi semnată uh, alături de declarația de asigurare, care este semnată la nivel politic, uh, dar care nu figurează în regulamentul financiar. Mulțumesc. Domnul președinte, pentru cealaltă parte a răspunsului dau cuvântul avocatului Di Martino. Mulțumesc, domnule președinte. Problema este următoarea. Nevoia deci, unei interpretări a textului articolului 317 în legătură cu un criteriu de interpretare neliterar, cum am spus, literal, dar logic. Deci această nevoie este determinată de ipoteza care vine exprimată aici, ipoteza responsabilității comisiei în executarea bugetară care trebuie să se facă pe baza unui raport de cooperare. Și în articol acest lucru nu este explicat în mod clar, efectiv. Deci legătura dintre textul acestui articol cu articolele 122, 310, 325 privind formele de intervenție posibile la nivelul Comisiei în cadrul colaborării cu statele membre, respectind în termeni generali Uh, normele de bună gestiune financiară determină posibilitatea ca statul respectiv să nu se conformeze și să fie nevoie de o intervenție. Și atunci, problema este următoarea. Într-un stat de drept, încălcarea unei obligații și neadaptarea la niște cerințe duce la un rezultat care atrage după sine sancționarea neadaptării în tratat însă, după părerea mea, există o problemă legată de identificarea unei capacități efective la nivelul Uniunii Europene care să rezulte din cooperarea sa cu statul membru pentru a asigura respectarea suveranității naționale la nivelul statelor membre. Însă, presupunând, așa cum a spus uh, în intervenția anterioară colegul meu, deci presupunând că există o neadecvare la nivelul statelor membre, după părerea mea, ar fi nevoie să existe o dispoziție care să atribuie Uniunii Europene capacitatea nu doar de a uh, sancționa dat fiind că deocamdată are la dispoziție doar acele, doar acele instrumente care rezidă în statele membre și Uniunea, Uniunea Europeană trebuie să aibă mijloace necesare să împiedice statul să continue cu neconformarea la cerințele uh, care au fost formulate. Mulțumesc, domnul Rivelini, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am un exemplu foarte scurt, pentru că nu înțeleg foarte clar discuția referitoare la marja de eroare. Sau este stabilită și acceptăm acest lucru, fiindcă considerăm că este convenabil să acceptăm un anumit indice de eroare, o anumită marjă de eroare, sau trebuie să făcută un studiu pentru a vedea de ce există aceste erori Discuția aceasta pe care o avem noi mi se pare un nonsens, chiar și din perspectiva Comisiei. Sau acceptăm că trebuie să acceptăm un anumit procent de eroare și trecem mai departe și nu ne oprim la fiecare eroare, sau ă, identificăm eroarea în sine, nu rata de eroare, ca să vedem care este problema. Domnul Hausler dorește să intervină acum. Auf <clears throat> La câteva din punctele introduse în discuție vreau să mă refer. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazie. Ceea ce a spus Comisia în legătură cu N-1 sau N-2 este corect că documentele care uh, trebuie să fie gata pe 15 februarie uh, se referă la N-1, dar controalele care se reflectă în aceste documente se referă la anul N-2 și aici apare fractura uh, între ceea ce primise la Curtea Europeană de Conturi în declarația de asigurare și ceea ce vine dinspre state privind analiza exercițiului bugetar. Iar uh, riscul tolerabil, sunt absolut de acord cu domnul Rivelini, riscul tolerabil uh, se bazează pe o decizie politică, ce accept unde uh, mă opun, pentru că trebuie să existe eventual o reacție uh, a opiniei publice, dar nu mergem într-o analiză profundă să vedem unde a apărut eroarea și mai ales de ce. Și uh, din acest punct de vedere, trebuie să cunoaștem cauzele, pentru că necunoscându-le, nu știm dacă un risc este tolerabil sau nu. Altfel, sigur că putem spune că un milion, două milioane ar mai fi tolerabil, când e vorba de un miliard, lucrurile devin critice. În ce privește încălgarea regulamentului de către statele membre? Și, de asemenea, în legătură cu ceea ce face auditorul extern, dacă auditul extern acionează eventual în ghilimele spunând împotriva intereselor statului național, altfel exprimat, oare auditorul extern este dispus să semnaleze cu onestitate toate erorile constatate în statul respectiv, încălcarea regulamentului nu poate fi sancționată decât există un sistem automat și uniform de sancțiuni. Pentru că dacă îl întreb pe Scroc cam ce sancțiune își dorește, atunci nu vei ajunge niciun, în niciun fel să scoți lucrurile la capăt. Dacă nu există sistemul de sancțiuni care se aplică automat, atunci nici nu merită să mai facem eforturi să uh, căutăm erorile. Spuneam că atunci când ne dorim o declarație de asigurare națională și ea trebuie să fie verificabilă, atunci trebuie să existe și standarde unitare comensurabile. Chiar și atunci nu putem spune că există garanția totală că în statul membru X dacă declarația de asigurare este pozitivă, acel stat chiar nu a făcut niciun fel de greșeli. Și aici uh, trebuie să putem recurge la sistemul de sancțiune. Trebuie să existe verificări inopinate ale Comisiei pentru a vedea dacă declarația de asigurare este corectă sau nu și dacă se constată că nu a fost corectă, atunci ă, sancțiunea trebuie să fie atât de dureroasă încât statul național să se gândească pe viitor de trei ori dacă mai acceptă asemenea erori în propria țară sau nu. În momentul în care un stat uh, național, el însuși, constată eroarea și corectează eroarea într-un termen rezonabil, atunci el nu pierde credite. De aceea, eu cred că trebuie să facem analiza erorilor, să căutăm să depistăm erorile, fără a uh, provoca uh, astfel efecte dureroase pentru propriul stat membru. Mulțumesc foarte mult. Cine dorește să intervină? Domnul Bostock de la Curtea de Conturi. Mulțumesc, domnule președinte. Directorul general tocmai ne-a spus că mecanismul de corecție multianual al Comisiei înseamnă că există declarații înșelătoare. Aceasta este o declarație de credință a Comisiei uh, când n-au nimic de spus, uh, declar reprezentanții comisiei, spun nu vă faceți probleme, rezolvăm lucrurile peste 5-10 ani, cine știe când. Am câteva răspunsuri, trei răspunsuri. În primul rând, am spus într-o serie de rapoarte anuale că așteptăm niște cifre consecvente, fiabile și credibile și continuăm să așteptăm în continuare. Raportul anual de anul trecut a identificat o serie de exemple de corectare interesante la nivelul fondurilor structurale, când unul sau mai multe proiecte ineligibile au fost înlocuite cu alte probleme la fel de ineligibile. N-a fost o corecție prea impresionantă din punctul nostru de vedere și în al treilea rând, cred că putem spune că uh, Uh, acțiunea predominantă a Comisiei constă nu în uh, recuperarea sumelor plătite uh, beneficiarilor nejustificat, ci mai degrabă în plăți recuperate de la contribuabilii naționali prin um, diferite corecții ale ratei unice și așa mai departe. Deci aceste corecții se fac pe seama contribuabililor naționali și asta nu este un mecanism de corectare a erorilor. Poate este un mecanism de socializare a erorilor, dar cred că nu are legitimitate din punct de vedere social și anume să se corecteze erorile din această perspectivă, erorile identificate de curte și aduse la cunoștința Parlamentului. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Dacă nu mai există alte intervenții, propun să trecem la următoarea prezentare, care va fi pre- prezentată de domnul Bostock de la Curtea de Conturi Europene, care ne va vorbea despre experiențele legate de regulamentul financiar în vigoare și necesitatea reformei. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc comisiilor de bugete și de control bugetar pentru invitația de a participa la această audiere. A fost interesant să aud cele spuse de vorbitorii de astăzi, care s-au referit la plăcerile și frustrările aplicării uh, regulamentului financiar. Acest lucru ne-a adus aminte, în mod util, că fixarea unor reguli sau înăsprirea lor nu este un exercițiu care nu implică și costuri și costurile uh, sunt sunt rare ori suportate de cei care propun aceste reguli. De aceea, noi la Curtea de Conturi, ne-am gândit la costurile suportate de beneficiar în rapoarte cum ar fi cel asupra energiei inteligente pentru Europa. Și de aceea, având în vedere aceste costuri, am solicitat simplificarea regulilor, cel mai recent în avizul nostru 1 per 2010, cu privire la riscurile și provocările uh, Uniunii Europene. Așadar, am spus ceva neplăcut comisiei și acum am să le spun ceva plăcut și anume am să le mulțumesc pentru că au inclus în documentele de consultare publică niște întrebări foarte bune și niște sugestii foarte bune. De exemplu, opțiuni de simplificare, cum ar fi creșterea utilizării sumelor forfetare și ideea ca granturile să fie condiționate de performanțe. Totuși, trebuie să ne aducem aminte că schimbarea regulamentului financiar este doar parte a procesului de reducere a poverii uh, administrative de pe umerii beneficiarilor și, de asemenea, îmbunătățire a legalității și calității cheltuirii, cheltuirii fondurilor europene. Provocarea este, pe lângă schimbarea instrumentelor juridice, să schimbăm comportamentele și rezultatele, ceea ce înseamnă că măsurătoarea, cuantificarea rezultatelor trebuie să fie de asemenea în centrul eforturilor. Comisarul Lewandowski spunea că problemele nu sunt neapărat în paginile regulamentului general, ci în detaliile regulilor sectoriale. Și am să vă spun câte ceva despre problemele naționale. Poate că acestea ar trebui să fie rezolvate în primul rând la nivelul statelor membre. Uh, dar acesta nu este un motiv să fim descurajați despre posibilitatea de simplificare, pentru că domeniul în care simplificarea a avut deja loc și a dat roade este agricultura. Sistemul de plăți unice este mult mai simplu decât uh, subvențiile vechi bazate pe uh, suprafețe sau pe culturi și rata erorii a scăzut foarte mult. În alte domenii ale fondurilor uh, s-au impus din potrivă cerințe suplimentare Uh, beneficiarilor în loc să se simplifice regulile sau regimul însuși. Și experiențele raportate curții în trecut și pe care noi le raportăm astăzi este că acestea, aceste cerințe suplimentare sunt suportate pe cheltuiala beneficiarilor. Revenind la reforma uh, regulamentului financiar, Curtea a sugerat că uh, gestionarea programelor de cheltuire să fie focalizată în viitor asupra uh, atingerii obiectivelor și nu atât de mult asupra controlului fondurilor acordate, ceea ce înseamnă că Comisia ar trebui să raporteze la un în moment uh, timpuriu dacă un program îndeplinește obiectivele cheie și să continue să raporteze acest lucru pe durata de viață a programului. Și mă bucur că propunerile comisiei pe care le-am primit și pe care acum le studiem cu mult entuziasm conțin aceste elemente. Doamnă președinte, domnule președinte, în ultimul deceniu, modificările regulamentului financiar au avut loc au fost mai degrabă marginale. Uh, această revizuire este una mult mai substanțială, cel puțin ambițiile sunt mai substanțiale, și ea va fi încheiată într-un context în care responsabilitățile au o configurație diferită. Noi așteptăm cu plăcere negocierile viitoare, uh, mai ales ca observator. De exemplu, va fi interesant să vedem cum progresează dezbaterea cu privind riscul tolerabil, dacă se va ajunge la un acord în această dezbatere sau dacă vom avea la o, o toleranță zero. Cum am auzit uh, în momentul în care am intrat în această uh, sală acum două ore și jumătate. Să vedem. Uh, în, pe de altă parte, noi vom fi participanți în dezbatere, vom elabora un aviz asupra propunerii și vom participa pe deplin la procesul de, a crea, de creare a unor reguli mai simple care să aibă un, să fie focalizate pe performanță în interesul cetățenilor europeni și a contribuabililor. Mulțumesc! <clears throat> Grazie a lei, signor Mulțumim, domnule Bostock, reprezentant al Curții de Conturi și acum Vom da cuvântul celor doi raportori ai Comisiei pentru Bugete, doamna Gresle de la Control Bugetar și domnul Rivelini. Dat fiind că doamna Picirilo, care trebuia să vorbească despre un subiect foarte important, și anume declarațiile naționale ale statelor membre, și de conținutul dispozițiilor juridice, nu a putut să vină, uh, și dacă cei doi raportori doresc, pot să intre în detalii și pe acest punct, fiindcă avem ceva timp la dispoziție și e un subiect destul de interesant. Doamna Cresle are cuvântul. Am cer scuze, am avut o problemă tehnică cu microfonul. Mulțumesc. Eu aș fi vrut să fac uh, o mică încheiere și mă supra-solicitați, domnule președinte, când îmi cereți să înlocuiesc uh, un vorbitor. În primul rând, vreau să mulțumesc Comisiei. Reforma, proiectul de reformă prezentat uh, vizează o reformă extraordinară. Vreau să vă spun, bine ați venit în acest club. Vai, ce bine ar fi fost dacă am fi putut să facem această reformă în 2006 pentru că s-au făcut atât de multe eforturi pentru a reuși să simplificăm lucrurile. Uh, dacă ne gândim istoric, și domnul Doherty a menționat punctele importante, ultima reformă din 2006 a fost o reformă pe care Comisia a făcut-o pentru sine însăși. Și uh, simplificările, facilitățile pe care le avem acum se, sunt uh, în beneficiul comisiei, în primul rând. Uh, s-au uh, introdus atunci niște măsuri de simplificare pentru serviciile comisiei, pentru ca aceste servicii să fie mai prietenoase cu utilizatorii. Dar nu au fost reforme de substanță. Iar acum dorim să facem o reformă mai Uh, substanțială și să aducem și ideile vechi, dar și idei noi de reformă. Mă bucur că avem uh, ocazia să reformăm uh, regulamentul financiar, dar uh, problema este că uh, această reformă a regulamentului financiar uh, nu va avea niciun fel de rezultat dacă după aceea serviciile comisiei vor introduce noi reglementări uh, pe domenii, noi reglementări sectoriale care să uh, împovăreze din nou sau să intre în contradicție cu cele din regulamentul financiar. Mă frustrează să văd că nu reușim să învățăm din experiență și de aceea am un apel um, și l-aș fi adresat domnului comisar să, să reușim în colaborare să uh, avem un regulament financiar, dar acesta să aibă și succesul pe care ni-l dorim există multe solicitări ale comisiilor pentru control bugetar și pentru bugete care sunt incluse în acest proiect de reformă. Uh, pot să vă spun că Comisia pentru Control Bugetar este partea soluției, pentru că nu cerem uh, înăspriri, doar înăspriri, ci din potriva și pentru domeniul cercetării, de exemplu, am solicitat multe simplificări și intenționăm de asemenea să uh, verificăm foarte atent aceste texte propuse. În primul rând, textul propus um, este e foarte bine că e foarte mare pentru că el, uh, acest lucru înseamnă că reforma va fi substanțială, dar procesul va fi foarte greu pentru că trebuie să discutăm, să analizăm și să dezbatem acest uh, text și uh, Va trebui de asemenea să uh, dezbatem și adaptarea uh, la noul, tratament de la, noul tratat de la Lisabona. Așadar, în primul rând vom avea uh, dezbaterea cu privire la înființarea Serviciului de Acțiune Externă, apoi reformarea regulamentului financiar și apoi adaptarea acestuia la tratatul de la Lisabona. Acest al treilea proces, uh, de fapt, uh, este unul mai formal, pentru că uh, e vorba doar de chestiuni formale din tratate și așadar nu este atât de important ca procesul de reformare a regulamentului financiar. Um, vrem să pregătim foarte clar, eu și cu colegul meu, um, de fapt, a trebuit să clasificăm foarte clar articolele din regulament pentru a vedea care intră în care dintre cele trei procese. Uh, și Comisia ne-a ajutat uh, în acest uh, domeniu, dar există și articole care nu pot fi astfel împărțite, pentru că există articole care sunt vizate de toate cele trei procese. Deci am încercat în primul rând să facem această clasificare și problema este că dacă nu uh, suntem foarte precauți, uh, situația este atât de complexă cu cele trei procese, încât uh, dacă nu suntem foarte preca- precauți, vom ajunge la haos. Uh, avem uh, niște elemente pe care le știm de la, uh, pe care le știm în acest proiect de reformă, uh, dobânzile la conturi, uh, simplificările privind granturile, sunt elemente pe care le știm și uh, problema este că diferențele foarte mari între statele membre uh, ne fac să ne gândim foarte atent la ce înseamnă bune practici care pot fi aplicate și în alte state membre. Uh, vom avea foarte, foarte multe uh, discuții, după cum a spus și domnul Mitchell, uh, a vorbit despre Marea Britanie și mi-a, ne-a arătat încă o dată cât de mare este complexitatea um, peisajului acesta al ONG-urilor și al utilizatorilor fondurilor europene. Revenim mereu la întrebări care sunt foarte importante pentru noi, și anume declarațiile naționale de gestiune și, din punctul nostru de vedere, din nou, foarte, foarte importantă este transparența, pentru că în uh, reforma trecută, transparența a fost o adevărată piatră de, uh, de, de hotar și sper că această comisie Uh, va reuși să facă mai mult în acest sens, pentru că uh, faptul că nu s-au putut face progrese aici în 2006 mi se pare uh, rușinos. Este important să avem în vedere pe beneficiari și trebuie să ne gândim la uh, o modalitate de publicare, de informare uh, corectă în toate statele membre, mai uni, niște condiții uniforme, pentru ca toți beneficiarii să înțeleagă foarte clar care sunt uh, condițiile, care sunt ofertele. De asemenea, trebuie reevaluat uh, conceptul de uh, eroare, nivel de eroare tolerabilă. Nu cred că putem să Uh, lăsăm să dispară mai mult de un miliard de euro uh, în uh, această categorie de risc tolerabil de eroare, să zicem undeva în, în, în Germania, în de Nord-Vestfalia, nu se poate face așa ceva trebuie să ne explicăm foarte clar la nivelul comisiei cum vedem acest concept, ce înțelegem prin el. Avem nevoie de implicarea comisiei și a domnilor celor doi comisari și vreau să uh, salut modul în care poziția domnului Șemeta, care se implică pentru ca uh, normele de aplicare de asemenea să fie incluse în uh, procedura de codecizie. avem o noutate mare și în ceea ce privește procedura bugetară, dar și prin faptul că acest acest întreg proces intră sub incidența codeciziei. Uh, o jumătate de an a trebuit să uh, în, în trecut trebuia să ne gândim exact uh, cum reușim să ne mișcăm pentru a obține ceea ce dorim. Acum avem codecizie, așadar lucrurile sunt mult mai simple. Și cred că avem acum o șansă pe care ar trebui să o folosim pentru a ne asigura că banii circulă mai ușor, dar de asemenea pentru a ne asigura că această mare Uniune Europeană cu diversitatea <coughs> ei, uh, domnul președinte a subliniat foarte clar faptul că există o foarte mare bogăție de idei a criminalității organizate în ceea ce privește fondurile europene. Așadar avem nevoie și de protecție de asemenea, așteptăm ca foarte curând să se înființeze uh, Serviciul de Acțiune Externă și în decursul anului 2011 ar trebui să încheiem acest proces. Avem uh, prima lectură până la sfârșitul uh, anului, astfel încât până în vara anului uh, următor să intrăm negocierile cu Conciliu, astfel încât în anul 2011 să uh, avem o situație clară, să știm exact unde stăm. Mulțumesc, în primul rând, uh, secretariatului Comisiei. Fără dumneavoastră nu am fi uh, reușit. Și domnului uh, Bux, de asemenea, vreau să îi mulțumesc. sper că va colabora cu noi și pe viitor. Domnul Bostock și acesta a spus că se bucură uh, să colaboreze cu noi și pe viitor. Uh, vreau să îi mulțumesc și să-l rog să facă acest lucru pentru că e un exercițiu foarte complex și vreau să rog pe toți actorii și reprezentanții ONG-urilor să-și aducă contribuția cât de mult pot pentru că dorim să facem o reformă reală și vreau să vă rog să rămânem, uh, um, să păstrăm legătura vreau să mulțumesc și Comisiei Europene și vreau să-i asigur că um, vom uh, avea uh, o poziție foarte solidară, foarte clară în Parlamentul European și dorim uh, o poziție puternică cu un vot cu mare majoritate pentru că altfel nu vom reuși să avem un regulament puternic. Mai există multe chestiuni care trebuie încă discutate, de exemplu, declarațiile naționale de gestiune. Situația nu este satisfăcătoare pentru noi, pentru că uh, se amână, de fapt, obligativitatea pe anul 2015 în această propunere și uh, anul, primul an ar fi un, undeva anul 2014. Deci în 2015 s-ar uh, depune declarație pentru anul 2014 um, și cred că nu putem să împingem uh, lucrurile până acolo. De asemenea, trebuie să existe, să fie incluse în reformă toate punctele importante pe care le-am menționat. Vreau să-i rog și pe colegi să Uh, aibă răbdare și să aibă disponibilitate în această dezbatere, pentru că va fi una îndelungată și dificilă, dar este un subiect foarte important. Um, noi, ca și raportori, uh, suntem cei care rămânem entuziaști și sper să întruiască să-i trezim din când în când pe colegi. Mulțumesc încă o dată. Grazie. Mulțumim. Doamne Gresle, dau cuvântul acum celuilalt raportor din partea Comisiei Control Bugetar, domnul Rivelini. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc participanților pentru prezentările extrem de interesante și stimulente pe care le-au făcut și care ne-au demonstrat încă o dată contribuția indispensabilă a lumii academice și a celor care lucrează în domeniu pentru această legislație. Subiectul de astăzi este unul ambițios, o revizuire durabilă a regulamentului financiar în perspectiva Europei 2020 este un subiect în care sunt implicate două comisii parlamentare. Au fost multe subiectele care puteau fi abordate în această audiere și interesante au fost intervențiile care, în ceea ce mă privește, intră în competența comisiei al cărei raportor sunt. În ordine, am apreciat raportul domnului Doherty, care a vorbit despre avantajele și dezavantajele experienței ultimei reforme din 2005 și a subliniat nevoia accelerării procesului plăților fondurilor comunitare împreună cu o informare financiară mai eficientă. Și s-a discutat despre reducerea poverilor administrative în procedurile de achiziții publice. Însă rămân, și trebuie să subliniem acest lucru, rămân multe zone gri neclarificate. De exemplu, accesul la fonduri, adesea blocate din cauza complexității documentelor solicitate. Nouă reglementare financiară, după părerea mea, nu va putea să rezulte dintr-o simplă simplificare a procedurilor prin intermediul cărora uh, cetățenii și alte entități ajung la fonduri comunitare. Nu trebuie să controlăm corecta utilizare a fiecărui euro și apoi să permitem ca milioane de cetățeni să nu aibă acces la posibilitățile pe care li le oferă Europa. Pe de altă parte, datorită birocrației excesive, um, nu putem împiedica frauda acest lucru este consecința unui deficit democratic care împiedică o dezvoltare armonizată și o distribuție cât mai posibil adecvată a fondurilor comunitare și blochează din fașă orice idee sau inițiative de protecție. Și evident, uh, aceste mm, birocrații facilitează fraudele Intervenția domnului Di Martino a abordat un subiect nu simplu, evident, cum este cel al obligațiilor statelor membre în execuția bugetară. Domnia sa a subliniat dispozițiile articolului 317 care uh, exprimă obligația cooperării între statele membre și comisie și, uh, depășind limitele unui simplu exercițiu de control, își găsește rațiunea de a exista ajuta în uh, urmărirea bună, asigurării bunăstării sociale și prin intermediul distribuirii acestor forțe comunitare și această um, distribuție trebuie să fie apărată de activitățile frauduloase. Un alt subiect complex și foarte interesant care trebuia să fie prezentat de doamna Picirilo, care din păcate nu a putut să ni se alăture, se referea la gestionarea repartizată a declarațiilor naționale ale statelor membre. Se vorbea aici despre introducerea obligată obligațiilor, declarațiilor naționale de gestiune care trebuie să fie îndeplinite de către toate statele membre. Pentru a depăși aceste sinteze, aceste rezumate anuale, care, din păcate, um, au dat dovadă de o plusvaloare limitată, având în vedere uh, insuficientele elemente um, obligatorii pe care le conțineau. Comisia noastră a susținut alături de Parlament nevoia introducerii acestor declarații naționale și un studiu al rezumatului anual care să fie uh, efectuate în 2000, încă din 2009 și am demonstrat faptul că acest lucru este extrem de necesar. Conform acestui studiu, înlocuirea rapoartelor anuale cu declarațiile naționale de gestiune va avea un impact extrem de bun asupra calității informațiilor furnizate, care vor fi mai fiabile și complete. Nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc vicepreședintelui Curții de Conturi Germane, domnului Hauser, care a făcut o prezentare panoramică, punctuală și a dat niște exemple care ne-au ajutat să înțelegem declarațiile de asigurare din sistemele federale, mai ales din perspectiva articolului 5.3b din regulamentul financiar al Uniunii Europene. În cazul acesta, mi s-a părut extrem de interesantă propunerea de a prevedea o declarație de asigurare DAS care să varieze în formă de la stat la altul și care să fie împărțită pe sectoare, lucru care este cu atât mai eficient cu cât avem în vedere politica agricolă comună. Și mulțumesc și doamnei Gresle, cu care duc foarte multe lupte în această, alături de care duc multe lupte în această comisie. Și mulțumesc tuturor deputaților și experților care au intervenit. Dați-mi voie acum să am un cuvânt de apreciere pentru domnul Bostrok, care, într-o intervenție atât de scurtă, a putut să sintetizeze nevoia revizuirii regulamentului financiar, din perspectiva nevoii creării unor reguli financiare mai simple, um, având în vedere însă un rezultat eficient și există și niște comentarii de ordin politic. Politice pentru că noi suntem un organ politic uh, ales democratic de către cetățeni care are obligația să facă uh, evaluări politice. La ce mă refer spunând asta? Mă refer la faptul că da, trebuie să simplificăm uh, birocrația pentru a evita fraudele și trebuie să ne implicăm pentru o mai bună activitate uh, și pentru a elimina înșelătoriile, dar acestea sunt aspecte secundare ale activității noastre. Aceste activități mai degrabă revin organelor de verificare a uh, curții de conturi penale și contabile și noi avem o sarcină mai dificilă și anume cum să înțelegem și cum să alocăm toate, și repet, toate fondurile în mod adecvat, rapid și, evident, în mod corect și la momentul potrivit și cât mai repede posibil, fiindcă totuși ne confruntăm cu o criză a pieței și cu o globalizare și de aceea timpul este foarte important și o sumă care este dată prea târziu nu generează aceleași rezultate. Și când spun toate fondurile, mă refer la toate fondurile. E păcat că în această perioadă de criză există fonduri care rămân neutilizate Trebuie să înțelegem de ce se întâmplă acest lucru și să utilizăm fondurile pentru capitolele corecte. Sunt sarcinile noastre. Ce înseamnă bine? Ce înseamnă corect? Să uh, cheltuim resursele în mod corect. Acesta este punctul esențial al activității noastre. O analiză atentă a modului în care uh, trebuie să fie dirijate fondurile și unde trebuie să fie dirijate fondurile este o idee care nu poate fi evitată. Sumele trebuie să fie utilizate în domeniile unde este nevoie de ele și nu este suficient ca ele să fie distribuite prea târziu, fiindcă dacă facem acest lucru, producem un impact negativ asupra lumii economice, asupra dezvoltării Europei. Și este o infracțiune asemănătoare cu cea a fraudelor. Și dacă abordăm lucrurile echilibrat și fără prejudecăți, înțelegem că fraudele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 deci fraudele care sunt produse uh, la nivelul fondurilor europene sunt mai mici decât utilizarea inadecvată a fondurilor europene. După Lisabona, cu noile competențe, trebuie să ne implicăm să dăm un răspuns concret și eficient comunității noastre și nu trebuie să ne cantonăm în mod exclusiv și subliniez exclusiv în niște lupte drepte, e adevărat, drupte, drepte, dar cu o valoare minimă chiar dacă conțin o ideologie măreață. Dacă îmi dați voie o metaforă, dorim că acea, acel um, acel seif pe care îl avem uh, pe acest poster, mi-aș dori ca în viitor să fie un seif de sticlă și cu o combinație uh, care să poată fi ușor de identificat de către cei care merită acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Rivelini. Doamna tot dorește să intervină. Vă rog foarte scurt. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați acordat ocazia să fac o, un scurt comentariu. Cred că este important pentru dezvoltarea ONG-urilor. Aș vrea să spun că Aș vrea să-i invit pe membrii Comisiei Bugetare și Comisiei de Control Bugetar să se implice în dialogul structural care se derulează în mod curent. Este acel quadrilog pe care Comisia Europeană l-a lansat cu statele membre, Parlamentul și cu părțile interesate din partea societății civile, cu organismele locale și în care noi vorbim despre viitorul cooperării între Comisia Europeană și acești actori. Pentru că trebuie să existe o legătură iar uh, reformarea actuală a regulamentului financiar uh, trebuie să facă parte din aceste discuții, pentru că pentru perspectiva bugetară viitoare uh, trebuie să se reflecte această dorință a noastră de a instrumenta politica cu mecanisme funcționale de implementare. Vă mulțumesc foarte mult. Și de... Iar acum, pentru observațiile finale, dau cuvântul doamnei Hauk de la Comisia Bugetară. Mulțumesc foarte mult. Credeam că Dumneavoastră veți fi cel care uh, va vorbi înaintea mea, dar voi avea o contribuție foarte scurtă pentru că nu vreau să uh, extind prea mult întâlnirea noastră. Am avut o întâlnire cât se poate de interesantă, nici nu mă așteptam ca lucrurile să um, evolueze astfel când am venit astăzi. Recunosc asta cu sinceritate. Avem uh, aici sugestii din partea beneficiarilor, am avut uh, evaluări juridice ale întregului domeniu și al funcționării sale. Uh, am avut ecouri și în legătură cu modul în care funcționează diversele instituții, inclusiv cu observații critice, pentru că uh, laudele curții de conturi la adresa comisiei uh, s-au uh, referit la faptul că din partea comisiei au fost formulate întrebările necesare. Ei bine, era firesc să se întâmple așa. Dar eh, dacă ăsta este singurul lucru lăudabil, atunci trebuie cu toții să ne străduim să elaborăm eh, regulamente funcționale, să comunicăm bine în legătură cu reglementările elaborate, să fie interpretate unitar și să existe și sancțiuni care să intre în vigoare automat acolo unde se încalcă regulile. Dar oricum, în baza acestei discuții, am făcut un pas înainte. Vă doresc acum o bună uh, pauză de prânz. Oricum, cei din aceste comisii ne vom întâlni uh, după amiază cu reprezentanții parlamentelor naționale. Deci, poftă bună! Grazie. Grazie alla collega Haug. volevo... Mulțumesc, domnule Haug. Vreau să adaug și eu două aspecte pe care le consider importante. În primul rând, acest lucru rezultă, evident, din activitatea acestui primam de lucru și anume cooperarea între diferite instituții, care este una fundamentală. Uh, fără această colaborare nu am putea să gestionăm în mod corect resursele publice Asta înainte de a încerca să sancționăm comportamentele greșite, fiindcă înainte de asta ar trebui să prevenim lucrurile și de aceea Comisia de Control Bugetar face eforturi în acest sens să colaboreze atât cu Comisia Europeană cât și cu Consiliul și este o activitate foarte prolifică și colaborarea cu Curtea de Conturi. Un alt aspect pe care vreau să îl menționez, nu doar din perspectiva sancțiunilor, ci și din perspectiva activității preventive, și anume eficiența organelor de garantare Uh, și uh, importanța autonomiei, independenței lor. Din acest punct de vedere, este extrem de importantă activitatea derulată de Curtea de Conturi Europeană în acest domeniu. Și, de asemenea, consider și OLAF uh, ca fiind un jucător important și prin numirea noului director OLAF putem vedea un nou impuls dat activității de luptă împotriva fraudelor Tratatul de la Lisabona ne mai conferă o altă provocare. E un lucru foarte important la care am început deja să lucrăm și anume instituirea acestei procuraturi europene care poate să joace și în acest domeniu un rol foarte important. Aceste întâlniri sunt extrem de importante, după părerea mea, și pentru a putea uh, crește nivelul de conștientizare al mai multor subiecte. Există un aspect esențial asupra căruia gradul de cunoaștere nu este chiar așa de bine, nu este chiar așa de mare. E vorba de gestionarea fondurilor publice, care sunt foarte mari și uh, la acest nivel apar cele mai periculoase forme de corupție. La nivel european, așa cum ne-a spus și doamna Gresle, aceste fonduri se confruntă și cu criminalitatea organizată. Și doar dacă reușim să intervenim în mod eficient la nivel european, vom reuși să sancționăm atât comportamentele greșite, uh, și vom reuși să ne asigurăm că resursele europene contribuie la dezvoltarea economică și la reducerea șomajului. Și pentru a ajunge la aceste rezultate, s-a spus de mai multe ori astăzi aici, este esențial ca instituțiile europene să dobândească o autoritate și o independență din ce în ce mai mare pentru a putea să intervină în mod eficient în cazul acelor state membre care respectă în mod insuficient uh, dispozițiile legale, creând astfel un prejudiciu tuturor cetățenilor europeni. Mulțumesc tuturor, mulțumesc doamnei Haug, tuturor colegilor, experților de la Curtea de Conturi, Comisiei pentru contribuția la audierea de astăzi și vă doresc tuturor o zi frumoasă. Ne uh, reîntâlnim uh, pe 22 iunie. Mulțumesc!